Dear colleagues, I'm sorry. Stimați colegi, cer scuze că începem cu întârziere, dar chiar este momentul să începem acum și voi începe cu uh, punctul 4 din uh, ordinea de zi de ieri, pe care nu l-am discutat ieri, informare în legătură cu negocierile interinstituționale este vorba despre performanța activităților noastre pentru implementarea legii privind siguranța alimentară și urmează să discutăm capitolul care se referă la controlul oficial. Urmează discuția în trilog. După aceea, limitarea emisiilor pentru vehiculele eh, care nu sunt destinate eh, traficului rutier. Pe 26 ianuarie a fost discutat subiectul. Legiuitorii vor încerca să obțină un acord comun pe marginea acestui dosar. Este vorba despre eh, următoarele subiecte. For some of our issues, an agreement was close to be reached. Acordul Uh, urmează să fie încheiat pentru un act delegat, pentru că Parlamentul și Consiliul uh, nu au reușit să își uh, încheie discuțiile. Trebuie să ajungem la o viziune convergentă în privind un acord interinstituțional pentru o mai bună legiferare și acest lucru se va decide în perioada legislativă. După aceea, emisiile poluante ale vehiculelor rutiere. Aici, pe 19 noiembrie 2015, au început discuțiile în baza tratatului de la Lisabona. În decembrie și în ianuarie au avut loc consultări informale la nivel politic și între instituțiile cele trei s-a încercat găsirea unei soluții pentru delegarea puterilor pe articolul 5.3 al regulamentului. Oricum, ă, aceste discuții nu au furnizat substanță suficientă pentru a putea ajunge în trilog. Punctul următor. Subiectul 14 în ordinea de zi recomandările coordonatorilor pentru 21 uh, ianuarie. Aici au fost comunicate electronic rezultatele ședinței coordonatorilor. Dacă nu există obiecții, atunci vor fi considerate ca fiind adoptate. Și trecem acum la uh, uh, schimbul de vederi cu domnul Brunings, care este director al Agenției Europene pentru Mediu. Știți că anual avem un schimb de vederi cu directorii tuturor agențiilor și astăzi avem această întâlnire cu directorul Agenției Europene pentru Mediu pentru a vorbi despre programul de lucru pentru 2016, care uh, se ghidează după patru arii strategice. Activitățile principale, uh, sigur că au mai multe uh, accente, dar îi voi da uh, cuvântul domnului director pentru a începe discuția și prezentarea programului de lucru. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte stimați membri ai Parlamentului, pentru mine este totdeauna o plăcere să particip la acest schimb de idei cu dumneavoastră. Aș dori să subliniez că am colaborat foarte bine cu Comisia ENVI în ultimii ani. Am Eh, lucrat și cu secretariatul în pregătirea eh, dosarelor împreună cu domnul Faria, care este persoana de legătură pentru noi și Profesorii Sculos și Henike, de asemenea, sunt membri ai Consiliului nostru, de asemenea persoane de legătură, dar vreau să subliniez că și activitatea cu raportorii și raportorii din umbră a fost una rodnică și susținem activitatea domnilor lor. De asemenea, am colaborat cu STOA, cu Comisia pentru Știință și Tehnologie, și în clipa de față pregătim o uh, vizită a acestei comisii la agenție. Deci a existat de asemenea o atmosferă bună de colaborare. Programul nostru anual pentru 2016 este cel de-al treilea program de lucru care se bazează pe o viziune multianuală și rațiunea uh, este că putem în felul acesta să fim foarte consecvenți pe de altă parte, am pregătit un program multianual aliniindu-l la agenda uh, politicilor instituțiilor și este vorba în principal de cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu și am discutat și uh, programul anual și programele multianuale în strânsă colaborare și în cadrul unui foarte bun dialog cu uh, cei uh, direct interesați din instituțiile noastre, uh, cu Parlamentul, dar și cu reprezentanții statelor membre. Și acum voi prezenta trei uh, domenii. Primul, susținerea implementării politicilor, astfel încât să putem și furniza informații relevante și acordăm uh, în clipa de față în mod deosebit uh, atenție implementării politicilor, pentru că în felul acesta putem uh, să ne susținem reciproc în cadrul instituțiilor. Altă zonă strategică este legată de angeta pe termen lung a Europei până în anii 2030 și chiar până în anul 2050, ă, pentru că este nevoie de crearea unei perioade pe termen lung de tranziție, mai ales în sectorul energetic, transportului, mobilității, agriculturii, dar și protecției mediului înconjurător. Vom încerca de asemenea să jucăm un rol unic. Încercăm să fim o instituție care facilitează transferul și uh, schimbul de informații și crearea de capacități în acest domeniu în Europa. Lucrăm uh, în cadrul unei rețele cu statele membre și cu cei direct interesați. Avem peste 10.000 de persoane care vizită agenția noastră anual pentru reuniuni structurale în politicile cheie care țin de competența noastră. Iar dacă vorbim despre principalele domenii de activitate, voi menționa câteva din ele. Când este vorba despre a relata despre achiul comunitar în domeniul protecției mediului și uh, combaterii schimbării climatice și durabilității, ne concentrăm pe calitatea aerului. Este un subiect care s-a aflat în atenția noastră și în anii trecuți și rămâne în continuare pe un loc prioritar în agenda noastră de lucru pentru că uh, este esențială pentru populația globului, calitatea aerului și pentru sănătatea oamenilor în general. Iar când uh, vorbim despre biodiversitate și natură, am încercat să transferăm informațiile necesare conform directivei privind protecția naturii, inclusiv uh, viața uh, și uh, ambientul în care trăiesc uh, păsările, tot ce ține de agenda Natura 2000. În legătură cu transportul și mediul înconjurător, vom continua să furnizăm documentația necesară, informațiile necesare pentru a putea să stimulăm această dezbatere foarte importantă. De asemenea, vom continua activitatea esențială privind clima și energia, pentru că această agendă continuă să se dezvolte rapid. Calitatea apei este de asemenea un subiect important având în vedere capitalul natural, economia verde, adaptarea la schimbările climatice. Deci un subiect care se va afla în continuare în atenția noastră. Vom uh, îmbogăți cunoștințele noastre și în uh, relație cu programul Copernic pentru că știți că suntem responsabili în ce privește uh, componenta in situ în cadrul acestui program. Colaborăm strâns cu statele membre, pentru că aici este vorba de miliarde de euro investiți în software de către Europa și trebuie să facem tot ce stă în puterea noastră pentru a valorifica această investiție în folosul consumatorilor. Există, deci, o agendă amplă de politici în ce privește pachetul economiei circulare, eh, care eh, ne preocupă începând cu decembrie. Am avut de-a lungul anilor o serie întreagă de rapoarte care, într-un fel, au pavat Uh, drumul pentru a trece la economia circulară. Um, este vorba despre uh, dosare legate de deșeuri, dar și de uh, alte tipuri de revalorificare a materiilor prime și trebuie sigur să și conștientizăm efortul nostru pentru ca toată lumea să înțeleagă despre ce este vorba dispunem de un document care se concentrează pe tipul de furnizare de informații pentru a putea să existe și un follow-up al realizării pachetului economiei circulare și inițiativelor în acest domeniu și ne propunem să colaborăm cu Eurostat din acest punct de vedere. Cel de-al doilea mare pachet se referă la activitatea în protecția mediului și în sectorul energetic. Și aici există în principal trei elemente. Agenda Europa 2030 și noi suntem responsabili pentru emisiile de gaze cu efect de seră. În al doilea rând, în ce privește sursele regenerabile de energie, vom uh, încerca să respectăm proiectele pe care statele membre le-au elaborat și vom încerca să uh, înțelegem mai bine ce înseamnă uh, pachetele energoeficiente până în anul 2020 înseamnă pentru economie. Încercăm să uh, adaptăm din acest punct de vedere politicile noastre și în ce privește uh, asistența uh, de, pe plan comunitar, dar și adaptarea pe plan național a strategiilor din acest punct de vedere, pentru că uh, există această platformă de adaptare în scopul protecției climatice. Și în al treilea rând, în ce privește mediul urban, strategia de adaptare uh, este uh, un subiect de actualitate pe care îl susține. Mai există un alt element cheie în activitatea noastră privind uh, domeniul energetic. În anul acesta, în colaborare cu alți parteneri, vom Uh, vedea ce înseamnă agenda post-Paris pentru uh, economia verde. Să vedem care vor fi implicațiile pentru munca noastră și după aceea uh, tot ce ține de Uniunea Energetică, care este un cadru de activitate mai amplu dacă ne gândim la sursele de energie eh, ale viitorului și eh, nevoia de a proteja mediul. Un alt treilea subiect da, într-un fel eh, o primă prioritate în ce privește cel de-al șaptelea plan de acțiune. Capitalul natural, biodiversitatea sunt esențiale pentru economia verde. Trebuie să găsim soluții care să protejeze natura și, uh, din acest punct de vedere, și uh, industria chimică uh, trebuie să valorifice deșeurile biologice, să existe uh, investiții în a studia aceste posibilități de valorificare pentru ca soluțiile să fie unele prietenoase față de natură va fi, ar fi o iluzie să credem că uh, vom găsi soluții prietenoase față de natură um, uh, și în același timp uh, să erodăm capitalul natural și biodiversitatea. Deci să încercăm să facem o conexiune între aceste demersuri. Iar în legătură cu economia verde există de asemenea o agendă pentru economia albastră, pentru că vom face analize ecosistemice în ce privește uh, calitatea uh, mărilor și oceanelor. Și un al patrulea mare pachet, răspunsul uh, Europei pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Există o activitate legată de indicatori, de cunoștințele dobândite și aici trebuie să încercăm să configurăm demersurile instituțiilor noastre în anul curent. Vom avea o contribuție din acest punct de vedere. Un al cincelea element asupra căruia aș dori să insist, având în vedere contextul politic actual, este că am semnat două noi contracte cu Direcția Generală NIR pentru uh, susținerea politicilor de vecinătate spre est și spre vest, eh, spre sud, mă scuzați. Este uh, clar că sunt regiuni în care orice tip de colaborare uh, este binevenit și dacă dorim să desfășurăm o activitate de succes în relația cu uh, statele din zona Mediteranei, trebuie să creăm o bază corespunzătoare um, care să fie atrăgătoare și pentru partenerii noștri din sudul Europei. Și vom face acest lucru în strânsă colaborare cu Uniunea pentru Mediterana și cu planul de acțiune pentru Mediterana. Deci, um, din acest punct de vedere, cred că putem să mai colaborăm. Iar în ce privește Estul, avem șase state membre din vecinătatea estică cu care colaborăm. Agenda, pan. E vorba de o agendă europeană care devine una paneuropeană cu UNEP, UE, regiunea respectivă, ceea ce va duce ulterior în cursul anului la conferința ministerială de la Batumi. Am colaborat de asemenea în legătură cu activitatea legată de outlook-ul mondial cu dimensiunea europeană și vom continua această activitate în anii următori. Și, în fine, un ultim element cheie, cred eu, e outreach, deschiderea, comunicarea legată de activitatea noastră. După cum poate ați observat, anul trecut am subliniat comunicarea legată de situația mediului în raportul pe 2015, în care literalmente am dat zeci de prezentări, nu doar la Bruxelles, la toate instituțiile, ci și în majoritatea statelor membre din Europa, ceea ce a creat o rețea mai bună și mai puternică în abordarea bazei de cunoștințe pe care o edificăm pentru a sprijini politicile Europei. În ce privește abordarea, aș vrea să subliniez că noi continuăm să ne concentrăm pe eficiență și pe colaborare. Am, ne-am consolidat în ultimul an și jumătate, doi ani, activitatea comună cu GRC, cu Eurostat, cu RTD și Orizont 2020 unde se investesc miliarde de euro în cercetare și vrem să culegem roadele acelei cercetări, să le integrăm mai bine, cu mai mare eficacitate în înțelegerea comună și baza de cunoștințe și <clears throat> cu mediul și climatul la cele două direcții generale. E comunitatea în care activăm și nu pe abordări izolate în așa numitele silozuri. Avem acum această rețea care se întâlnește la nivel de director de două ori pe an și dă o direcție clară într-o abordare comună programatică ce facem în sprijinul politicilor europene și cred că e un uh, semn clar al colaborării. Desigur, asta duce și la câștiguri de eficiență încercând să facem ceea ce facem mai bine cu resursele aflate la dispoziție. Aș vrea de asemenea să sprijin sau să subliniez colaborarea cu țări în uh, rețea. Suntem organizații care funcționează în rețea. Ne-am concentrat pe a avea colaborarea cu țările nu doar o stradă cu circulație în sens unic în care ei să ne dea informații pe care să le utilizăm în aparte. Din potrivă, vrem să ne asigurăm că orice facem e benefic pentru agendele naționale, că sprijină aceste agende naționale, edifică capacitatea în statele membre. Colaborarea cu țările în această rețea s-a consolidat în ultimii câțiva ani și vom continua să facem acest lucru prin abordări foarte concrete. În ce privește colaborarea cu Parlamentul și în special cu Comisia de Mediu, după cum am spus, vizita la agenție spre, sperăm că va crea o înțelegere și mai bună a modului în care putem conlucra. De șase ori pe an, cel puțin, avem și privilegiul de a lucra cu profesorii Sculos și Heineke, care reprezintă Parlamentul în activitatea de care ne ocupăm și e bine să avem o astfel de colaborare. În încheierea intervenției, vreau să spun câteva lucruri în legătură cu viitoare solicitări și resurse. Dacă ne uităm la agenda de dezvoltare, e clar că vor exista cerințe la adresa agenției în ce privește economia circulară. Sunt precizate clar în comunicare suntem și extrem de motivați să lucrăm uh, în legătură cu economia circulară. Clima și energia reprezintă un pachet care o să ceară muncă suplimentară. Unul dintre domeniile de politică cheie pentru activitatea noastră și implementarea la nivel de țară, eficacitatea politicilor încadrate în agenda mai bunei legiferări sau în orice altă agenda o cerință sporită pentru agenția în egală măsură. Aș vrea să precizez că în ultimii ani am redus numărul de posturi cu 7%. Nu cred că cineva poate să afirme că ne-am plâns despre asta. Am încercat să facem față cu eficiență și eficacitate, dar vreau să spun că în ce viitorul, ne apropiem de sfârșitul câștigurilor de eficiență în propria limbă. Spunem că mai sunt niște pete de grăsime pe supă, dar grăsimea de pe supă a cam dispărut cu totul. O să începem să tăiem din masa musculară dacă trebuie să mai scădem resursele. Și trebuie să reacționăm la aceste dosare și cerințe de politică majore, nu doar pentru că vrem să fim prietenoși cu instituțiile de politică, dar pentru că e o provocare cheie pentru următoarea decenii, nu doar pentru mediul european, în sens strict, ci pentru economia europeană și pentru societatea europeană. <clears throat> pentru a face față provocărilor secolului al XXI-lea și să fie un element din mozei care să vă poată ajuta să vă dea informații fiabile și am dorit să avem instrumentele adecvate și resursele adecvate să continuăm să facem asta. Desigur că vă stau la dispoziție dacă aveți uh, întrebări sau observații legate de programul de activitate, dincolo de această introducere generică pe care tocmai o încheie aici. Mulțumim, domnule Brunings, vă mulțumim pentru prezentare și încep să dau cuvântul persoanei de contă, domnul Faria. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea <clears throat> să-i mulțumesc domnului Brunings pentru că a venit și domnului Sculas și profesorului Heineke. Nu spun doar că mă bucur că sunteți aici. Vreau să vă mulțumesc și pentru activitatea deosebită pe care ați depus-o pentru agenție. Relația dumneavoastră cu noi, Comisia de Mediu, avem uh, reacții din statele membre care arată că e o relație foarte bună, agenția a făcut o treabă excelentă, prezentarea dumneavoastră e și ea excelentă și aș vrea să vă spun că am fost impresionat de calitatea și amploarea activității depuse. Consider și considerăm că agenția e o sursă de informații de valoare deosebită în domeniul mediului înconjurător, lucru deja dovedit și agenția reprezintă un element fundamental al Uniunii în aplicarea și evaluarea politicilor Uniunii Europene. Ați vorbit de viitoarea vizită pe care vom efectua la vizită. E o vizită necesară care va fi utilă pentru noi toți. Nu vreau să mă lungesc cu vorba, dar aș vrea să revin asupra unor aspecte menționate în intervenția dumneavoastră și o să încep prin a vă pune câteva întrebări. Acordul de la Paris include pentru prima dată un obiectiv global de a rămâne sub o creștere a temperaturii medii cu 2 grade. de deci să limităm creșterea la 1 grad și jumătate. Cred că este rezultatul uh, definirii obiectivelor climatice ale Uniunii. Și întrebarea pe care aș dori să vă adresez e Care va fi rolul agenției pentru a redefini politicile și obiectivele în acest domeniu? Apoi, calitatea aerului. V-ați referit la diverse aspecte. Aș dori totuși unele precizări în legătură cu calitatea aerului în orașele europene. În orașul meu, și îmi pare rău că trebuie să spun, din păcate, Lisabona se confruntă cu mari probleme pe care le cunoașteți. Pentru că ați avut ocazia să vă ocupați de aceste probleme. Calitatea aerului, am constatat, este una dintre prioritățile agenției. Constatăm așadar că numeroase orașe europene, din păcate, standardele de calitate acceptabile a aerului nu sunt uh, acceptate, nu sunt respectate și reprezintă o mare problemă pentru sănătatea publică, după cum am spus. Pe de altă parte, Comisia Europeană face o propunere legată de emisiile uh, reale ale autovehiculelor care continuă să fie mai mari decât ar fi de dorit și toată lumea știe asta, pe planul mediului înconjurător. Vi se par compatibile actele normative cu obiectivul unei calități bune a aerului? Economia circulară, apoi. În legătură cu economia circulară, există pachetul economiei circulare și dorința de a limita și de a reduce emisiile. Ce puteți să ne dați ca informații din calitatea dumneavoastră de legiuitor? Parlamentul are un obiectiv ambițios, bazându-se pe propunerea Comisiei. Apoi, obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. 9 obiective de dezvoltare durabilă care au fost definite. Și aceste obiective trebuie aplicate pe plan global, dar și pe plan european. Multe dintre obiective se referă la subiecte de mediu. Ce poate să facă agenția în materie de obiectiv de dezvoltare durabilă. Aș mai avea multe, multe întrebări de pus, dar nu avem suficient, de timp, suficient timp la dispoziție și aș vrea să vă pun ultima întrebare care se referă la ultima parte a intervenției dumneavoastră. Ați spus că toate agențiile se supun la restricții financiare și agenția dumneavoastră nu e nici ea scutită <clears throat> de aceste reduceri. Ați vorbit despre o analiză internă. Care, după părerea dumneavoastră, nivelul de resurse de care dispuneți? Există riscul că obiectivele strategice ale agenției să fie puse sub semnul întrebării dacă nu aveți resursele necesare. Domnul Petele, acum mulțumesc. Eh, mă bucur foarte mult că avem acest punct pe agenda. Mulțumesc, domnule director, <clears throat> pentru prezentarea foarte clară. Mă ocup de protecția mediului de foarte mult timp. Sunt cercetător și politician și văd că spațiul public are tot mai multe concepte, termeni, elemente. Chiar și profesioniștii cred că au probleme acum să se descurce în această confuzie. Intervenția globală, capitalul natural, economia circulară, noi termeni și concepte care răsar ca ciupercel pe ploaie. În prezentarea dumneavoastră m-am bucurat să aud că ați subliniat monitorizarea implementării obiectivelor strategice din uh, proiectul uh, UE 2020. Cred că e foarte important să avem o imagine clară a intențiilor și să urmărim cu atenție implementarea lor. Aspectul ecologic um, vine tot mai mult în uh, linia întâi um, și uh, obiectul unui acord între principale actori internaționali. Desigur că nu e doar o problemă legată de schimbările climatice, aș vrea să spun că mă bucur să văd că în acordul strategic cu Japonia definim sănătatea pentru prima dată ca sector strategic un anumit partener, desigur în colaborare și cu alte sectoare, dar cred că Uniunea Europeană și în special Comisia Europeană și toate instituțiile se confruntă cu o mare provocare. Cum să includ aceste obiective în ceva eficient, în ceva pe care cetățenii și sau de pe urma cărora să beneficieze și cetățenii și mediul înconjurător. Cred că avem nevoie de avem nevoie de mulți experți în legătură cu aceste concepte și cooperarea intersectorială. singura cale de a avansa. E nevoie de sinergii între energie, agricultură, mediul înconjurător, sănătate, dezvoltare industrială și așa mai departe. Iată principala provocare. Deci, agenția dumneavoastră reprezintă un nod intelectual și organizatoric important în această privință. Încă un element, cred că trăim într-o lume globală interdependentă. Deci obiectivele noastre trebuie să fie legate de ambiții ce privește acordurile cu ceilalți. Și aș vrea să vă spun din nou că stabilirea de obiective și cred că uneori diverse grupuri politice intră în concurență. Cine stabilește cele mai multe obiective nu va fi suficient. S-a încheiat cu succes Comisia de la Paris, dar acum cred că trebuie rapid să trecem la etapa următoare de implementare. De exemplu, așa de, India devine un partener tot mai important al Uniunii Europene și cred că am putea ajunge la un acord cu India. Ambiția noastră ar trebui să fie de a coopera în înverzirea economiei indiene. Le putem oferi cunoștință, tehnologie și dacă acest lucru nu se întâmplă, dacă India merge pe aceeași cale de dezvoltare cu China, atunci obiectivele de la Paris uh, nu vor deveni realitate. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum are cuvântul colegul Bonafé. Colega, de fapt, mulțumesc, domnule director. Prezentat. Mulțumesc, uh, domnule director, pentru prezența printre noi. Vă mulțumesc pentru prezentarea în care ați uh, evocat multe puncte importante și dosare în suspensie. Aș vrea să vă pun uh, câteva întrebări legate de dosarul economiei circulare. În noua propunere directivă cadru se dă Agenției Europene de Mediu sarcina de a face studii legate de progresele înregistrate în realizarea obiectivelor. Întrebarea mea e următoarea. Veți ține cont doar de obiectivele cantitative de progresie lineară sau, și eu cred că trebuie să reflectați la acest aspect, cred că ar fi la fel de interesant să evaluați și investițiile făcute în infrastructuri pentru atingerea acestor obiective și cercetările și, de ce nu, și planurile operaționale ale fondurilor structurale. O altă întrebare legată de același aspect. Aceste studii <clears throat> trebuie să fie prezentate din 3 în 3 ani înainte de scadența obiectivelor. Întrebarea mea e următoarea. Pentru țările încă în mare întârziere și foarte departe de atingerea obiectivelor Uniunii Europene? Credeți că ar fi posibil să se prevadă etape diferite înainte de scadența acelor trei ani? Am citit raportul dumneavoastră, raportul agenției legat de economia circulară și conține un capitol foarte interesant, capitolul 3, care vorbește tocmai de urmărirea progreselor făcute în această căutarea economiei circulare și puneți punctul pe I, și anume faptul că în prezent nu există metodă obiectivă și recunoscută de calcul pentru a evalua progresele pe care le fac țările, dar și întreprinderile, pentru că se vorbește de economia circulară și sunt multe întreprinderi care deja sunt în economia circulară. Așadar, întrebarea mea este următoarea. După părerea dumneavoastră, n-ar trebui oare să măsurăm eficacitatea resurselor? prin consumul de materii prime, de exemplu. Asta ar putea servi de indicator sau mai degrabă să reformulez întrebarea, suntem în măsură să utilizăm acest indicator pentru cele 28 de țări, nu ar putea să fie deja un prim indicator la care să lucrăm. Yes, Mr. Chairman, and... Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte, spune domnul Gebrandi, mulțumesc uh, domnule Brunix, pentru prezentarea clară pe care ați făcut-o astăzi. În contactele pe care dumneavoastră le aveți ca agenție cu Comisia Europeană, în mod istoric, acestea au fost uh, preponderent cu DG Envy. Credem că în ceea ce privește economia circulară, acest concept nu este văzut uh, numai ca un concept de mediu, ci ca și un program economic foarte important. Deci, uh, în momentul de față, DigiGrowth uh, are responsabilitatea. Uh, cred că este o evoluție pozitivă. Același lucru s-ar putea întâmpla și cu clima și cu toată componenta de ecosistem al naturii. Deci întrebarea mea este, vedeți că se întâmplă așa ceva? Vedeți interes manifestat din partea altor direcții uh, generale care sunt uh, mai mult orientate către mediu în uh, activitatea agenției dumneavoastră? Uh, și dacă jucați activ acest uh, rol uh, pentru a avea DG-uri care să fie uh, mai preocupate de acest lucru. Domnul Grijp. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să vă mulțumesc pentru această prezentare deosebit de interesantă și sunt de acord, într-adevăr, că raportul prezentat anul trecut are o importanță deosebită. Ați subliniat acest lucru și eu apreciez foarte mult munca dumneavoastră. S-au făcut foarte multe pentru a pregăti acest raport, dar și pentru a-l prezenta pentru a prezenta raportul și toate concluziile aferente dezvoltării economice și mediului. Și totuși aș vrea să subscriu celor spuse de domnul Peterle. Avem strategia de bază, Europa 2020, uh, strategia care a fost uh, punctul de pornire a bugetului nostru pentru perioada 2014-2020. Situația se schimbă rapid, sunt foarte multe crize care au un impact asupra punerii în aplicare a acestei uh, agende. Deci situația este dinamică și apar tot timpul noi provocări, noi priorități. Bioeconomia, de pildă, sau economia circulară. Sunt două concepte noi. Apoi, eficiența uh, utilizării resurselor. Economia verde, economia ecologică. Apar tot timpul noi concepte și dorim să fim în măsură să avem o bază de date pentru a, a analiza interacțiunile între aceste zone uh, de importanță. Acest lucru ne-ar uh, permite să vedem cum aceste concepte, acești termeni inter uh, acționează, interrelaționează și care este rolul statelor membre în această privință. Eu, de pildă, încerc să compar diferența bioeconomiei în diferite state membre. Este un exemplu pe care vi-l dau. M-am concentrat asupra celor țări care vor să pună în aplicare raportul OCDE. Însă Există interpretări defi, uh, diferite ale acestei definiții, inclusiv ale celor care au propria uh, definiție și unde, se, uh, uh, unde putem include economia circulară. De pildă, uh, nu vrem ca deșeurile organice să fie uh, duse în rampele ecologice, dar dacă vrem să punem în aplicare acest lucru, trebuie să stabilim uh, cum, care este definiția deșeurilor organice. De pildă, deșeurile uh, din municipalități sunt clasificate toate ca deșeuri, însă ar trebui să le percepem, să începem să le percepem ca și resurse. Inclusiv uh, în uh, cadrul uh, prelucrării uh, multistatale acestor deșeuri pentru a obține resurse energetice. Poate că ați putea să ne împărtășiți uh, punctul nostru de vedere cu privire la acest sistem cuprinzător, cum putem să punem la oaltă toate inițiativele pentru a avea o oarecare coerență între ceea ce fac statele membre. Interpretarea poate să fie ușor diferită, însă putem să aten atenuăm aceste discrepanțe. Doamna Hawking. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc că, uh, că ați venit să ne spuneți ce se întâmplă la Agenția Europeană de Mediu. Am două întrebări. Una pare să aibă un caracter pronunțat danez vorbesc despre directiva directiva privind apa în Danemarca, în uh, Ministerul de Mediu s-a uh, a fuzionat cu Ministerul Agriculturii și acum avem problema poluării cu pesticide, utilizarea uh, pesticidelor, o agricultură mai prietenoasă cu mediul. Au fost tot felul de scandaluri. Uh, sigur, asta se referă în mod special la Danemarca, dar cum puneți în aplicare această directivă importantă? Pentru că a fost uh, în mod repetat amânată. Am uh, urmărit uh, cu atenție acest lucru în Danemarca, însă la comisie cum abordați conformarea? Pentru că al avem o directivă fără o bază la care să se poată face trimitere. Ce se va face? Pentru că situația este deosebit de serioasă, cel puțin în țara mea. O a doua uh, întrebare referitoare la uh, plastic. Uh, ne confruntăm cu o, uh, un fenomen de contaminare de proporții Cred că în Cartea Verde uh, a Comisiei, în trecut, era o uh, strategie privind materiile plastice care putea să ducă la progrese până în anul 2015, anul trecut. Și acum ar trebui să veniți cu o nouă strategie până în 2017 însă totul este foarte difuz și cred că agenția dumneavoastră ar trebui să vegheze să avem o bază mai solidă, bazată pe cunoștințe, uh, care să țină cont de acțiunile de prevenire și de eforturile de curățare a mediului uh, avem o bază de cunoaștere destul de șubredă. Uh, am adoptat Uh, legile noastre pe uh, un fundament destul de slab în legătură, vă reamintesc că ceea ce am adoptat în legătură cu pungile de plastic a fost uh, un adevărat scandal. S-a spus că Comisia nu trebuie să ocupe acum de pungile de plastic. Am dat foarte multă atenție acestui fapt și am crezut că Uh, se va veni din partea Comisiei cu o uh, strategie solidă bazată pe uh, cunoștințe. Este important să ne dați un răspuns la această întrebare. Domnul Poț. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director. Am citit programul de lucru și Spre surprinderea mea, nu uh, vorbiți despre cele invazive și aveți un întreg capitol despre uh, biodiversitate și faptul că lipsesc uh, aceste specii invazive uh, este curios. Puteți să explicați același lucru. Apoi, factorii de tulburare a solului factorii perturbatori ai uh, solului și aceștia lipsesc. Puteți să ne explicați acest lucru? Mulțumesc. Doamna Cadenbach. Mulțumesc foarte mult. După ce și domnul uh, director s-a referit la uh, directiva EF, în cadrul uh, analizei la uh, jumătate de perioadă privind diversitatea biologică, am constatat că există încă multe probleme nerezolvate și fără eforturi ale statelor membre nu vom putea atinge obiectivele pentru 2020. Dar pentru a stopa aceste pierderi ecologice, Parlamentul European în poziția sa a invitat uh, Comisia să colaboreze cu statele membre și să sprijine toate măsurile necesare pentru ca toate directivele să fie implementate corespunzător și să urmărească modul în care se implementează directivele pentru că uh, nu este o problemă legată de uh, modul în care am legiferat dacă nu ne vom atinge obiectivele directivele sunt bune, dar și acolo unde ele sunt corect puse în aplicare, rezultatele sunt pozitive. Deci directivele sunt instrumentele adecvate pentru a ne atinge obiectivele. Ar fi greșit ca în cadrul programului REFIT să încercăm să revizuim directivele, asta aduce la incertitudine legislativă și poate că odată cu redeschiderea pachetului de măsuri s-ar deteriora și situația și atunci păstrarea biodiversității ar avea și mai mult de suferit. Deci sper să întreprindeți tot ce vă stă în putere pentru ca legile bune să fie aplicate corespunzător, iar această implementare să fie și supravegheată. Mulțumesc foarte mult! Doamna Grostet, uh, V-am auzit menționând domeniile pe care, uh, la care lucrați, deci acoperiți uh, multitudine de sectoare care nu sunt toate importante. Am uh, trei remarci și vreau să vă rog să-mi confirmați sau să ne dați informații în legătură cu proiectul Economia Circulară. Acest proiect al Comisiei Europene uh, Uh, se gândește la deșeurile municipale, însă uită deșeurile industriale. Vreau să știu ce părere aveți, care ar fi rolul dumneavoastră pentru a ne ajuta în acest demers, pentru că deșeurile municipale sunt una, dar deșeurile industriale sunt importante într-o uh, economie circulară. Apoi, biodiversitatea, protecția speciilor, avem în Franța o problemă cu lupul, uh, o specie protejată. În Franța și în Alpii francezi sunt tot mai multe tensiuni între crescători și uh, cei care se ocupă de protecția uh, naturii, cei care protejează lupii care sunt recomandările care pot fi făcute? Pentru că îmi imaginez că există și alte practici uh, de uh, creștere a animalelor în alte uh, țări alpine care se confruntă cu aceeași dificultate, dar care rezolvă problema ce mesaj puteți să dați pentru o mai bună integrare și să ajungeți la uh, coabitarea acestei specii protejate cu uh, creșterea vitelor în zona muntoasă, care este indispensabilă. Apoi, Mediterana. Toată lumea a vorbit uh, de poluare cu pungile de plastic. În Mediterana știm că problema este de proporții și cu siguranță greu de rezolvat. Dar, după părerea noastră, care ar fi mijloacele pe scară largă, instrumentele, pentru a începe măcar să rezolvăm această problemă? Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult și cred că am uh, o să-l rog pe domnul profesor uh, Michael Scolos să uh, ia cuvântul. Domnule președinte, este o plăcere să mă aflu din nou aici și să particip la această discuție. Aș vrea să spun că s-au spus deja foarte multe lucruri. și cele explicate de domnul director au fost cât se poate de clare. Vreau doar să punctez anumite lucruri. În primul rând, evoluția organizației. Am uh, privilegiul să fiu membrul cu cea mai mare vechime, cu confirmarea dumneavoastră, în bordul uh, Uh, agenției și am uh, urmărit evoluția activității uh, acestei agenții, care trebuie să spun că este una impresionantă. Aș vrea să avem și alte agenții care să aibă aceeași performanță pentru că vedem un mediu de lucru foarte bun în agenție Uh, cu uh, o activitate armonizată cu cea a Comisiei, uh, Parlamentului și Consiliului. Asta nu înseamnă că avem mereu aceleași puncte de vedere. Este important de văzut că prin monitorizarea aplicării, chiar cu rapoartele pe care le vedem, care nu aduc întotdeauna zâmbetul pe fața statelor membre, Uh, există întotdeauna probleme care sunt aduse la uh, cunoștința uh, Consiliului de Administrație. Ajungând acum la sectoarele principale de activitate, așa cum s-a discutat, principala sarcină a agenției este să monitorizeze mediul. Aceasta este legătura tradițională cu politicile promovate de DG Environment dar, așa cum s-a spus, lucrurile au uh, evoluat, a apărut uh, în joc uh, clima, care este și reprezentată în bord, dar și cercetarea. Cercetarea a fost de la bun început, însă o să încep să spun că există loc de mai bine din punct de vedere al contribuției cercetării cercetarea 2020 în strategia 2020 are un buget mare și se axează pe zone care nu mai uh, țin de uh, cercetarea tradițională, ci uh, trec deja la probleme socioeconomice, ceea ce presupune o colaborare mai mare. Și asta nu este numai în puterea agenției, acest lucru trebuie să fie susținut și încurajat uh, și de către Parlament diferitele dosare menționate care sunt atât de importante, și anume economia circulară, toate celelalte probleme care au fost menționate și care uh, uh, presupun uh, definiții și în același timp o legătură cu uh, pachetele de date existente, așa cum s-a vorbit de deșeuri, uh, nu e deloc o zonă ușoară, însă cred că ne îndreptăm în direcția cea bună. Există întotdeauna un echilibru în legătură cu cât de mult putem să ne depărtăm de la munca inițială Uh, și uh, cât de mult ar trebui să ne extindem. Este un echilibru foarte uh, fragil și delicat, însă de multe ori discutăm în Consiliul de Administrație problema aceasta a extinderii și o mai, cea mai bună metodă de alocare a resurselor. Bineînțeles că obiectivele de afacerea, dezvoltarea mileniului sunt uh, un punct de plecare foarte important și există și un alt domeniu la fel de important și anume prezența Uniunii Europene în forurile care uh, sunt preocupate de protecția mediului înconjurător, pentru că și diplomația de mediu a devenit mult mai importantă decât anii trecuți. Și aici în Europa avem privilegiul de a porni de o poziție mult mai bună decât alte grupuri de țări. Agenția contribuie substanțial la această poziție și prin cooperarea cu Direcția Generală NIR pentru uh, orizontul 2020, uh, pentru eforturile de a combate poluarea. și aici se colaborează cu două grupuri de țări, ceea ce de asemenea este de mare de ajutor. Mare ajutor. În încheiere, domnule președinte, voi spune că diseminarea informației pe plan cât mai larg uh, la nivelul societăților, dar și al mediului universitar, al uh, sistemelor educaționale din Uniunea Europeană, uh, constituie un pas esențial. Aș spune că în acest program toate recomandările Comisiei Envi au fost respectate, poate mai puțin una poate aceea de a urmări mai atent amprenta uh, fluxului uh, migrator. Și acest lucru va trebui să-l analizăm pe viitor. Mulțumesc că îi dau cuvântul acum domnului profesor Enike. Vă rog însă să aveți intervenții mai concise pentru că la ora 10.30 îl așteptăm pe domnul comisar uh, să discutăm despre ETS, dar până atunci trebuie și domnul director să răspundă. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc și comisiei domnului Hans Brüning pentru că este întotdeauna o plăcere să colaborez cu echipa domniei sale. Câteva observații în legătură cu uh, diminuarea schimbărilor climatice și sectorul energetic. Întotdeauna uh, uh, este important să pui accent pe eficiența energetică. Poate că trebuie să pregătim un studiu complex, să facem o sinteză a studiilor care există în ce privește eficiența energetică elaborate și în statele membre și uh, directiva uh, pentru implementarea eficienței energetice uh, este esențială atunci când vorbim despre obiective obligatorii. Este foarte binevenită platforma web uh, privind experiențele în domeniul utilizării eficiente a energiei, pentru că uh, mulți au tendința să perceapă eficiența energetică mai degrabă ca pe o povară, nu ca pe uh, o binefacere până la urmă. Deci uh, trebuie să fie publicate studiile, uh, experiențele bune privind tehnologiile și politicile practicate pentru a atinge obiectivele eficienței energetice în secolul 21. În ce privește numeroasele concepte europene. Cred că agenția ar trebui să aducă clarificări în legătură cu noile concepte și sinergiile între economia verde, albastră, economia inclusivă, economia circulară pentru a contribui la atingerea obiectivelor pe termen scurt și pe termen lung și poate și pentru a avea un studiu privind scenariile legate de o abordare adecvată. Ce putem face astăzi pentru a atinge uh, agenda, uh, a duce la îndeplinire obiectivele legate de o Europa eficientă din punct de vedere energetic. Există aici interconectări în uh, stilurile de viață, comportamentul civilizațiilor vis-a-vis -vis de mediu și poate că aici există și o dependență față de modul în care se creează uh, valorile și mentalitățile uh, uh, continentului nostru, inclusiv în ce privește discuțiile pe marginea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Deci, așa cum au menționat antevorbitorii, ehm, dezvoltarea globală poate să ducă și la efecte negative, ehm, de aceea este bine să se partajeze povara ehm, acestui tip de dezvoltare și cu alte regiuni. Să ne străduim să avem o competitivitate care să fie benefică pentru climă și de, din acest punct de vedere, agenția trebuie să uh, clarifice conceptele și beneficiile. Iar uh, agenția trebuie să informeze în legătură cu progresele realizate, cum poate fi stimulată tranziția, mai ales când este vorba despre sinergii în realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Uh, iar dacă ne gândim la rezultate, trebuie să uh, fie prezentată și imaginea pozitivă a politicilor europene. Pentru că uh, trebuie uh, și până și China este atentă la ceea ce se întâmplă în Europa și există un grup de acțiune um, în colaborare cu um, China. Deci rolul um, acestui tip de uh, diplomație trebuie să fie consolidat. Mulțumesc foarte mult! Iar acum îi dau cuvântul directorului executiv al Agenției Europene pentru Mediu, domnul Bronex. Mulțumesc tuturor pentru feedback-ul pozitiv, pentru comentariile făcute și pentru întrebările adresate. Să nu intrați în panică, nu voi răspunde individual la toate întrebările, pentru că um, există o serie întreagă de uh, subiecte uh, la care mă voi putea uh, referi la modul general, dar oricum, dacă doriți răspunsuri mai detaliate, vă rog să reveniți cu solicitările dumneavoastră. În ce privește implementarea legislației și uh, analiza modului în care politicile noastre uh, sunt puse în aplicare. Da, și în directiva cadru privind uh, biodiversitatea avem uh, această preocupare. Dar uh, să știți că uh, mandatul nostru nu uh, ne permite să sancționăm modul în care politicile sunt aplicate. Noi îi susținem pe cei care uh, pun în aplicare legislația și uh, aceasta este în principal Comisia Europeană uh, care are această obligație. Sigur că monitorizăm uh, și raportăm uh, asupra uh, concluziilor la care am ajuns. Uh, Facem acest lucru și în ce privește economia circulară și din acest punct de vedere spuneam vom propune indicatori pentru a putea măsura mai bine progresele. De asemenea, în ce privește directiva cadru privind apa, pentru că și aici considerăm că aproximativ jumătate din uh, luciul de apă de pe continent uh, se va afla într-o uh, stare, într-o calitate corespunzătoare în urma aplicării directivei. Dar noi ne continuăm eforturile pentru diminuarea poluării industriale și uh, din acest punct de vedere uh, monitorizăm uh, și modul în care industria chimică reacționează. De asemenea, noi proiecte în Europa vor necesita proiecte de biometrie a Uh, organismului uman pe o perioadă mai îndelungată, pentru că din acest punct de vedere există deja uh, un proces inițiat. Și bineînțeles că vom analiza și impactul perturbatorilor endocrini. Apoi, în ce privește pachetul economiei circulare, o serie de membri au menționat că există o serie întreagă de concepte care uh, au fost lansate, dar cred că pachetul referitor la economia circulară va trebui să primească un conținut prin inițiative uh, care urmează să îl completeze și uh, trebuie să ne punem de acord pentru a nu acționa în paralel sau eventual și în contradictoriu. Da, sigur că cele 28 de state membre trebuie să înțeleagă foarte bine ce ne-am propus să facem și cum dorim să realizăm follow-up-ul. Noi colaborăm cu experți din toate statele membre în a discuta ceea ce dorim să măsurăm, cum efectuăm această măsurare, cum raportăm în legătură cu rezultatele obținute. Și pot să vă asigur că pentru noi agenda economiei circulare eh, merge mult dincolo de încercarea de uh, stăvilire și diminuarea deșeurilor sau de valorificare a deșeurilor. Pentru că aici trebuie sigur ca responsabilitatea producătorilor de deșeuri să fie una mai ridicată. Iar în legătură cu directiva cadru privind apa, aici doamna Oaken a pus o întrebare care este legată de problematica specifică Danemarcei. Trebuie să existe o legătură și cu uh, agricultura, dar sigur că eh, apa este legată de agricultură, de problemele de poluare ale mediului, de poluarea aerului și colaborăm cu Direcția Generală Agri și cu Direcția Generală Envi pentru eh, a eh, dobândi cunoștințe solide în a acționa corespunzător. Iar în ce privește speciile străine invazive și Uh, uh, situația lupilor. Eu nu sunt deloc uh, convins că lupul este o specie străină invazivă, dar sigur că în privința speciilor invazive trebuie să acționăm mai constanți, dar recunosc că este un domeniu în care nu dispunem de personalul necesar și de poziția necesară pentru a putea să facem mai mult. Este o provocare pentru viitor Eh, trebuie să fie o discuție orientată și spre eh, spre resursele de care dispunem. În clipa de față, legitimitatea noastră depinde de soliditatea muncii noastre și eh, sunt conștient de acest lucru. Da. revenind la lup, trebuie să vă spun deschis nu știu dacă noi în această chestiune am fost implicați în vreun fel. Voi, uh, mă voi informa și vă voi răspunde. Sigur că trebuie să existe și o rețea a agențiilor de protecție a mediului din uh, Europa în care noi putem juca și un rol de secretariat, dar există în Suedia, în Finlanda, în zona Balticii, tot felul de experiențe cu acest tip de probleme și aș putea să vă pun în legătură cu eh, cei care au dobândit o experiență pentru a avea un schimb de informații, dacă vă doriți acest lucru. Iar în legătură cu întrebarea domnului eh, Herbrandi, dar și a altor deputați, Există Direcția Generală eh, ENVI, care este principalul partener pentru noi, dar există și Direcția Generală Clima, dar colaborăm și cu Direcția Regio, eh, Digi Mare, Digi Grow. Colaborăm și cu agențiile competente din eh, statele membre, deci cu un număr foarte mare de direcții generale. Dar în uh, cadrul acestei constelații ale Comisiei uh, avem contacte și cu uh, consilierii vicepreședinților când este vorba despre Uniunea Energetică, despre capitalul pe care natura ni-l oferă, Uh, și uh, alte domenii. Și acest lucru este valabil și în ce privește relația noastră cu Parlamentul. Am participat la audieri și în uh, domeniul transportului, energiei, bugetului, inovației, investițiilor. Toate aceste subiecte fac parte din obiectul nostru de activitate. Și deci nu ne limităm strict la problemele eh, envi care ar însemna eh, plante, animale și combaterea poluării. În ce privește biodiversitatea și capitalul eh, natural? este uh, un obiectiv din cel de-al șaptelea program cadru uh, pentru mediu și uh, aici societatea va trebui să facă față și uh, unor viitoare posibile șocuri. Uh, uh, aici uh, avem un schimb de informații cu Eurostat uh, în ce privește capitalul pe care natura îl asigură Europei, iar în ce privește clima și energia. Bineînțeles că nu vom încerca doar să monitorizăm realizarea obiectivelor 2020, 2030, 2050, ci vom analiza și modul în care aceste obiective se leagă de sectorul transporturilor, agriculturii, mediului înconjurător, dar și al gospodăriilor. Nu în ultimul rând, mulți au spus că activitatea pe care o desfășurăm noi, dincolo de uh, Uniunea Europeană, uh, uh, în relația cu China, cu Mediterana, cu alte regiuni, este uh, importantă, dar uh, o facem acest lucru colaborând cu instituțiile europene, nu ă, de unii singuri, pentru că dorim să ă, realizăm o agendă o globală, deci în strânsă ă, coordonare cu agenda instituțiilor europene. Am produs un cadru pentru activitățile internaționale asupra cărora s-a căzut de acord în Consiliul nostru de administrație, dar ne-am consultat și cu Parlamentul și cu serviciile Comisiei Europene. Pot să vă furnizez acest document dacă vă interesează. Cred că acestea ar fi chestiunile cheie de conținut. Au fost puse și câteva întrebări legate de resurse și de priorități. Prioritățile noastre cheie și prioritizarea pe care am făcut-o a fost uh, realizată atunci când am uh, structurat programul multianual de activitate și uh, am fost conștienți de faptul că uh, bugetul nu va fi foarte generos și că probabil vom avea de suferit și reduceri de personal în uh, anii următori. Am ținut seama de acest lucru, deci o serie de uh, lucruri care mi s-au părut mai puțin esențiale le-am lăsat deoparte. Eu cred că dacă privim spre viitor, resursa esențială este ca de fiecare dată când discutăm despre uh, sporirea eficienței Ehm, ehm, și toată lumea este bucuroasă, iar după aceea când spunem că eh, dacă urmează să abordăm dosare eh, importante, să ne concentrăm pe ele, va trebui să decidem și ce alte eh, subiecte să nu le mai tratăm, atunci toată lumea spune, vă rog, nu vă atingeți de ceea ce este prioritar pentru mine. Deci, ehm, Sigur că este nevoie de o dezbatere din acest punct de vedere, dar eu sper că și printr-un feedback pozitiv al muncii noastre, nu doar în acest cerc al dumneavoastră, dar și din partea altor instituții europene și din partea statelor membre, vom putea reuși să continuăm uh, problemele, uh, activitatea în domeniile cheie din punctul nostru de vedere într-o manieră solidă, pentru că doar așa putem juca un rol important în contextul european. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult și domnului profesor Brünings și încheiem aici în prima parte a întâlnirii noastre. Vom relua ședința peste câteva minute. All right. lo organiza Andy, ¿eh? pero está, tiene que. Dear colleagues, stimați colegi, uh, doamnelor și domnilor, am plăcerea deosebită de a vă ura bun venit la audierea publică de astăzi legată de sistemul european de tranzacționare a emisiilor. Un uh, bun venit deosebit domnului comisar Caniete, care va deschide această reuniune, propunerea revizuită care a fost prezentată de comisie în iulie 2015. Le urez bun venit și celorlalți oratori după introducerea pe care o face domnul comisar. Oratorii de la primul panel vor oferi o perspectivă a specialiștilor universitare Cercetătorul cu privire la propunerea TES, a doua sesiune, va consta dintr-o masă rotundă a factorilor implicați. Membrii vor putea adresa întrebări vorbitorilor și la procedura de intervenție spontană Cash DI la sfârșitul fiecarei sesiuni. Audierea de astăzi va contribui la pregătirile care au loc la Comisia de Mediu pentru raportul legat de revizuirea ETS, pentru care raportor este domnul Ian Duncan. Acest raport se prevede să fie examinat la Comisia din iunie, înainte de a fi votat în Comisie până la sfârșitul anului curent. Ca atare, audierea contribuie la un moment foarte potrivit și acum o să îi dau cuvântul domnului comisar Caneta, care o să ne prezintă propunerea de reformă ETS faza 4 ca introducere în audierea noastră. Vă mulțumim pentru prezență și vă dau cuvântul, domnule comisar. Domnule președinte, stimați membri, vă mulțumesc că m-ați invitat pentru deschiderea acestei audieri legate de sistemul european de tranzacționare emisiilor. Nu vă să reamintesc acordul istoric de la Paris de la sfârșitul anului trecut sunt pe care de a limita încălzirea globală sub 2 grade. Dar acum trebuie să <clears throat> trecem la fapte, să transpunem promisiunile. Trebuie să continuăm cu agenda de implementare cadrului Climă și Energie 2030, asigurând competitivitatea industriei Uniunii Europene <clears throat> cu carbon redus și cu o economie durabilă. Acest cadru convenit de liderii Uniunii Europene la sfârșitul 2014 corespunde cu ce s-a convenit la Paris și cu ce a propus Uniunea Europeană, unul dintre angajamentele cele mai ambițioase. Fără îndoială că vor fi unii printre dumneavoastră care ar dori ca Uniunea Europeană să facă mai mult, dar nu e momentul sau locul în care să dăm răspunsul la dacă și cum să se facă asta. În săptămâna următoare, Comisia va <clears throat> face o evaluare a acordului de la Paris și sunt convins că vom avea timp să discutăm nivelul de ambiție al actualelor angajamente europene și mecanismul său de revizuire. Fără a pronunța antepronunța asupra dezbaterii, discutăm astăzi prima etapă în implementarea angajamentului Uniunii Europene cu o propunere legată de revizuirea sistemului ETS făcută în iulie anul trecut. În această dimineață își vrea să vă spun unde ne aflăm, dar și unde vrem să ajungem sau unde trebuie să ajungem. Revizuirea sistemului ETS e de importanță deosebită pentru stabilirea regulile pentru materialul deceniu de ETS. Regulile <clears throat> care să ofere un cadru previzibil pentru afaceri să asigură reduceri eficace și să ne îndeplinim angajamentul de la Paris. O să încep cu situația actuală a ETS. În primul rând, sistemul Uniunii Europene duce la reduceri constante. În 2014, emisiile în ET s-au scăzut cu aproximativ 4,5% în comparație cu 2013, adică și mai rapid decât la reducerea anuală a plafonului de 1,74. De la începutul în 2005, sistemul ETS au scăzut considerabil. Deci suntem pe drumul atingerii țintei de minus uh, 21% până în 2020. Aceste reduceri se realizează cu un preț mai redus al carbonului decât s-ar fi așteptat multă în lume. Ce înseamnă asta? Vestea bună este că ETS își face treaba. Ca sistem bazat pe piață, companiile decid să reducă propriile emisii sau să plătească altora pentru care mai ieftin să facă acest lucru. Astfel, emisiile s-au redus la costul cel mai redus pentru societate. <clears throat> Prețul relativ scăzut al carbonului reflectă criza economică profundă și fără precedent, a care dimensiuni nu puteau să le prevadă nimeni. O cerere mai mică pentru locații și a contribuit la acest dezechilibru pe piață. Împreună am adoptat măsuri importante pentru a contracara dezechilibru. Mai întâi, convenind cu privire la backloading-ul de 900 de milioane de <clears throat> alocații și acum stabilirea unei rezerve de stabilitate pe piața MSR ceea ce va face mai solid sistemul ETS. Știu că mulți dintre dumneavoastră astăzi aici v-ați implicat în aceste eforturi și apreciez rolul activ constructiv al Parlamentului <clears throat> pentru a asigura că se ajunge la un rezultat bun și echilibrat. Salut și faptul că atât de mulți dintre dumneavoastră ați exprimat un interes în această propunere de revizuire a ETS și aș vrea să-i mulțumesc raportorului domnului Ian Duncan pentru abordarea colegială <clears throat> de la diverse comisii și grupuri politice în pregătirile acestui raport. Acum, uitându-ne în trecut și la efectele ETS pentru industria în Uniunea Europeană, analizând într-o gamă de surse, putem spune că până în prezent nu există dovezi de daune pentru competitivitatea firmelor europene sau pentru creșterea economică drept rezultat al sistemului ETS. Un fenomen menționat de obicei prin conceptul de carbon leakage. Este s-a demonstrat din potrivă că economia poate să crească și emisiile să scadă. E o realizare remarcabilă că în ultimii 25 de ani am redus emisiile în Uniunea Europeană cu aproape un sfert, minus 23%, în timp ce economia a crescut cu aproape jumătate, 46%. Desigur, știm cu toții că rezultatele din trecut nu sunt o garanție a viitorului, deci trebuie să ne menținem vigilență, să menține metoda aplicată pentru a minimiza riscurile de carbon leakage, în special întrucât numărul general de credite se va reduce în timp ce ne apropiem de țintele pentru 2030. Unde vrem să ajungem? Știm unde ne aflăm astăzi, care ne sunt obiectivele pentru revizuirea sistemului de tranzacțiune a emisiilor european. Nu se mă refer la patru obiective care călăuzesc Comisia în activitatea sa legată de propunere. În primul rând, sistemul ETS trebuie să ducă mai rapid și mai eficace la reducere. Întreaga economie europeană trebuie să trecem de la o reducere de 20% până în 2020 la o reducere de cel puțin 40% până în 2030, ceea ce înseamnă că ritmul reducerilor emisiilor în ETS trebuie să crească. În acest scop, am propus să mărim factorul prin care se reduce plafonul anual de la 1,74% la 2,2% pe an. Ca politicieni, avem sarcina de stabili țintele și reguli clare și apoi să lăsăm uh, firmele să decidă unde și cum să reducă, ceea ce corespunde pe deplin bordării Uniunii Europene. Un cadru de reglementare clar care să combine ambiția cu flexibilitatea ceea ce se aplică și pentru al doilea obiectiv, și anume de a menține și consolida competitivitatea industriei Uniunii Europene, dăm stimulentele adecvate pentru firmele europene să-și mărească eficiența, să se dezvolte și să aplice tehnologii cu emisii mai reduse. Pentru a atinge acest echilibru, ar trebui să utilizăm sumele disponibile de credite gratuite cu cât mai mare eficacitate. Liderii europene au convenit în 2014 că alocările gratuite ar trebui să continue după 2020, atât timp cât alte economii majore nu au adoptat uh, măsuri de politică similare. Acordul de la Paris e încurajator pentru că, pe măsură ce țările se <clears throat> ocupă de implementarea obiectivelor, o să vedem o nivelare pe plan global. Dar nu suntem naivi, nu se va întâmpla de azi pe mâine. Iată de ce în propunerea sa, Comisia a făcut toate eforturile pentru a da protecție adecvată pentru industria europeană. Această abordare se bazează pe câteva elemente <clears throat> și salut uh, și felicit ambele instituții pentru că și-au alocat timpul necesar pentru a înțelege elementele constitutive și implicațiile cumulative. Scopul comisiei a fost de a perfecționa regulile de alocare gratuită în mod inteligent pentru a recompensa inovarea, inventivitatea în tranziția spre economie cu carbon redus, cu o situație win-win. Acordul de la Paris e un semnal clar că piața pentru soluții cu carbon redus va fi mai mare decât oricând în trecut intensificarea eforturilor de cercetare, dezvoltare și inovare pentru a le da un avansaj companiilor în concurența cu cei din SUA sau China. Un sistem inteligent de alocare gratuită înseamnă un set uh, de reguli clare care se permite celor care se mișcă rapid să fie recompensați, să dea inovare care să ajungă pretutin. Unii poate că o să considerați că e ceva contraintuitiv, dar smart nu înseamnă că ar trebui să avem o precizie tot mai mare, de exemplu în modul în care alocările reflectă nivelul de producție. Să facem așa ar fi în uh, detrimentul nostru, pentru că ar fi costurile administrative mai mari. Companiile europene oare sunt avantajate de o acuratețe anuală? Dacă asta înseamnă multă birocrație pentru ele și autoritățile publice, nu, nu e genul de activitate de care să avem nevoie în Europa. Și mai important, o astfel de abordare ar avea o plus valoare redusă, pentru că nivelul de producție variază în timp și metoda de alocare propusă de comisie reflectă realitatea economică cu creșteri și scăderi care se atenuează cu trecerea timpului. Acesta e avantajul un instrument flexibil bazat pe piață cum e TES, un standard care să fie realizat de orice instalații. Iată de ce propunerea se referă la alocarea gratuită cu un echilibru atent între a da reguli clare și previzibile pentru afaceri, stimulente pentru inovare și a reduce la minim nevoia de a ține cont de factori de corecție. O să mă refer la abordarea pe niveluri. Unii au vehiculat idei pentru o abordare și mai țintită a locărilor gratuite bazate pe mai mult de două grupuri legate de carbon leakage. Sunt deschis discuții respective. Știți că noi analizăm în evaluarea de impact și această ipoteză ne-am dat seama că diavolul se ascunde în detalii și e nevoie de rezolvarea unor probleme dificile pentru a justifica existența diverselor categorii. Cum să stabilim delimitările între sectoare industriale pe baza căror uh, probe să demonstrăm diferențele în uh, contextul concurenței globale? Un alt element important pentru a da simulente și mai puternice de a reduce emisiile în industrie decât în prezent așa numitele benchmarks, etaloane. Aici Comisia a optat să facă asta limitând uh, gama actualizării acestor etaloane. Iată de ce propunerea asigură că toate sectoarele contribuie la o reducere necesară emisiilor. Cu toate acestea, în această gamă, produsele reale din fiecare sector sunt reflectate și avute în vedere pentru a stabili valoarea etalonului. Această abordare dă un uh, stimulant integrat cu alocări mai multe pentru sectoarele și companiile care au investit uh, într-o mai mare eficiență. Aș vrea să subliniez de asemenea că propunerile Comisiei asigură că principiile cheie sunt stabilite în legislație pe care o decid colegiuitorii, Parlamentul și Consiliul, mai degrabă decât în normele de implementare care trebuie adoptate mult mai târziu. Un al treilea obiectiv este de a sprijini o tranziție la economie <clears throat> cu carbon redus, fără simulente de reglementare, oferim și 550 de milioane de credite pentru a înființa un fond de inovare care să sprijine inovarea în carbon redus, nu doar în sectorul energiei sau electricității, ci și pentru industriile energofage. Contez uh, pe sprijinul <clears throat> Parlamentului European pentru această rezervă de stabilitate a pieții acest fond ar trebui să fie un catalizator pentru firmele care vor să profite de ocazia de a fi lider în uh, dezvoltarea de noi tehnologii pentru inovare în carbon redus. Un al patrulea obiectiv este de a moderniza sectorul energetic european și consolidarea Uniunii Energetice. Prin fondul de modernizare propus, vrem să sprijinim acele state membre cu mijloace limitate și un drum mai lung de parcurs pentru modernizarea sistemului. Putem face asta făcând investiții care contribuie la o piață energetică integrată în toate statele membre, energie accesibilă pentru toți consumatorii, mobilizând investițiile necesare pentru a moderniza sectorul energetic. Dacă procedăm bine, vom asigura că fondul de modernizare contribuie cu adevărat la o uniune energetică mai puternică și utilizează cât mai bine fondurile publice limitate. Stimate domnule președinte, stimați membrii, întotdeauna trebuie să încercăm să ne asigurăm că politica noastră vine în întâmpinarea îngrijorărilor exprimate de factorii implicați. Trebuie să facem opțiuni atente, bine gândite, calea de urmat pentru viitorul ETS și să ținem cont de modul în care dezvoltăm pe mai departe ETS. E urmărit atent nu doar în Europa, ci de asemenea mult dincolo de granițele continentului. Experiența din primii 10 ani de când s-a introdus a fost că este și continuă să fie valoroasă, va fi o sursă de inspirație pentru alții din întreaga lume pentru a-și înființa propriile piețe ale carbonului sau alte politici de stabilire a prețului la carbon. Ceea ce e acum și mai clar după acordul uh, de la Paris. Ambiția noastră ar trebui să fie să extindem și mai mult. Iar deciziile dumneavoastră legate de revizuirea ETS sunt de importanță deosebită și ar trebui să <clears throat> uh, punem în comun învățămintele o să călătoresc în statele membre și în China ulterior în cursul nostru. Știu că discutarea propunerii se vor examina diverse alternative, se propun alternative inclusiv alternative radicale, cum ar fi taxe pe carbon sau standarde de performanță la emisii. Comisia nu închide dezbaterea. De-a lungul anilor a evaluat diverse opțiuni, dar de fiecare dată se confirmă că tranzacțiile are un sprijin larg din partea factorilor implicați. Iată de ce și șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană ca instrument emblematic pentru a reduce emisiile în Europa. Acestea fiind spuse, ultimele cuvinte sunt de vă asigura de disponibilitatea noastră, a mea personală, a serviciilor, a cabinetului meu, de a vă sprijini și explicații uh, în legătură cu aspectele în discuție. Aștept cu interes să continuăm să conlucrăm la acest dosar și vă urez tuturor o discuție cât mai fructoasă astăzi și vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și acum putem să începem cu prima sesiune a audierii noastre. Trebuie să le aduc aminte vorbitorilor că trebuie să nu depășească 5 minute în prezentare, pentru că avem multe prezentări și trebuie să încheiem la timp. Și începem prin a da cuvântul domnului Xavier La Bandera de la Institutul Universității Europene. Aveți cuvânt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule eurodeputat. Sunt onorat să particip la această comisie pe care, ale cărei lucrări le-am urmărit. Ca director al FSR Climate, al Institutului Universitar uh, European. O să încerc uh, să răspund la întrebările noastre. Vă invit să urmăriți uh, cercetarea noastră și răspândirea concluziilor noastre în ceea ce privește testul. Fiind o universitate europeană, vom colabora cu dumneavoastră în această privință. Îmi voi organiza prezentarea în trei părți și dat fiind timpul uh, Uh, limitat, nu o să intru în uh, detalii, poate că vă vom face atunci când se vor fi adresate întrebările. Dați-mi voie să spun că e vorba de opțiune preferată de politică, acest uh, ETS-ul. În primul rând, garanția că vor fi respectate Uh, plafoane. În al doilea rând, uh, cost-eficiența. Este un element important. Costurile de atenuare vor fi uh, destul de semnificative. În al treilea timp, sunt înglobate costurile de mediu care se transmit la consumatori și investitori. Apoi se oferă venituri publice care pot să fie folosite în diverse politici. Este adevărat că acestea trebuie să plece de la o descriere de manual uh, ideală. Dintr-o serie de motive, uh, aceste uh, au un uh, efect uh, asupra ETS-ului. În prezența țărilor care nu au Uh, politici uh, privind climatul, acest lucru are un impact asupra competitivității și uh, poate să apară relocarea carbonului Acest lucru poate fi văzut ca o modalitate de a aborda complexitatea uh, politicilor cadru atunci când uh, sunt puse în aplicare în realitate. Au trecut mai bine de 10 ani de la începerea ETS și datele sunt deja disponibile uh, pentru o evaluare academică. Astfel de evaluare completează ceea ce există. Voi Uh, rezuma din punct de vedere al uh, efectelor de mediu, inclusiv uh, inovarea și competitivitatea și relocarea carbonului. Există studii de mare calitate, sunt necesare totuși o serie de considerații. În primul rând, există dovezi limitate din cauza timpului scurt, de, întârzieri în uh, procesul de publicare. De multe ori, metodologiile nu sunt comparabile. Rezultatele uh, reflectă un uh, context socioeconomic global. De aceea, extrapolarea în viitor trebuie să fie făcută cu precauție. Deși emisiile cu efect de gaz de seră au un impact, cantificarea impactului lor nu este atât de uh, clară. Criza economică, interacțiunea vechilor și noilor politici sunt uh, o serie de motive. Lucrurile nu sunt simple din punct de vedere tehnic. Există dovezi uh, academice uh, și folosirea unor modele economice sofisticate care arată uh, că ETS-ul a dus la o scădere a gazelor cu uh, efect uh, de seră în toate sectoarele reglementate. Există uh, un impact asupra brevetării și investițiilor în tehnologii cu emisii reduse de carbon. În ceea ce privește impactul economic asupra industriei reglementate, Cercetările nu arată că uh, noul ETS a avut un impact asupra uh, ocupării forței de muncă sau închiderii unor întreprinderi. Apoi nu există dovezi până acum de relocarea carbonului determinată Uh, de ETS în afara uh, Uniunii Europene. ETS-ul este un instrument cu o susținere academică și cu două proprietăți, cost-eficiența, rentabilitatea și uh, un impact asupra costurilor pe termen lung. Astfel de instrumente pot uh, să faciliteze politicile de mediu și de climă pe plan global. global Relevanța internă și externă presupune uh, o uh, ajustare foarte fină în funcție de context. Modificările care sunt acum analizate de comisie nu sunt noi pentru ETS. Este un exemplu de a învăța prin a face. Uh, asta explică atracția academică a sistemului, integritatea uh, îmbunătățiri tehnologice și rentabilitatea trebuie să uh, fie în atenția noastră. Vă mulțumesc și aștept uh, comentariile noastre. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Filip Ruf, uh, analist al sistemului ETS. Vă mulțumesc că m-ați invitat la această audie publică. O să spun uh, două cuvinte uh, despre compania unde lucrez. Just uh, Solution este o organizație care acționează pe piața ETS. Facem cercetări, analize cantitative și calitative ale sistemului ETS și am uh, uh, făcut cercetări uh, anterioare în ceea ce privește backloading-ul și uh, frontloading-ul. Uh, am să îmi uh, acces prezentarea pe acest lucru. Sistemul de alocare este să se stimuleze reducerea uh, emisiilor, să se uh, garanteze uh, industri sectoarele industriale pentru a le pune la adăpost de relocarea carbonului. E nevoie de un anumit grad de certitudine, în special pentru actorii industriali, pentru a face investiții, apoi flexibilitate pentru a se adapta la mediul Uh, dinamic în care sistemul funcționează. Reformarea uh, unui sistem uh, cere uh, o privire a trecutului pentru a învăța din uh, experiența istorică. Sistemul de alocare gratuită a suferit uh, dintr-un dintr singur motiv. Alocarea uh, efectivă uh, au fost încălcate o serie de principii ale Uh, alocării uh, gratuite. Deci putem spune că este un eșec uh, al fostului sistem. O a doua problemă pe care o vedem în faza 3 este că am redus cu 800 de milioane de uh, alocații de certificate uh, gratuite, am Uh, crescut uh, alocările pentru uh, instalațiile care și-au sporit nivelul de producție. Acest sistem trebuie reformat și, după părerea noastră, sunt două probleme în faza 4. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că folosim toate volumele necesare și apoi trebuie să evităm costurile negarantate. În primul rând, dacă aloc uh, certificate pentru un scop, trebuie să le folosesc în același în acel scop. Trebuie să optimizăm uh, procesul de alocare pentru a ne asigura că dacă există niște uh, rămășițe de certificate, le putem folosi în anul următor, apoi să avem o flexibilitate care să ne permită să ne ajustăm în funcție de factorii externi. Apoi, Uh, în ceea ce privește partea a doua, este mai uh, dificil pentru că uh, companiile de certificate pot să solicite acest lucru. Nu spun că reducerile trebuie să fie evitate, ci reducerile negarantate. Este vorba de echilibrul între a stabili un etalon, un benchmark, alocarea propriu-zisă și relocarea carbonului. Sigur, există o concurență internațională și atunci uh, uh, problema costurilor este importantă. Comisia a propus pentru perioada de după 2020 deci sarcina mea este să arăt dacă lucrurile dacă propunerile Comisiei funcționează, dacă putem să vorbim de o abordare optimizată în 2014. Acest grafic arată practic analiza noastră pentru 2000, uh, 2014. Uh, Toate uh, sector, sectoarele au o rată de 1% cu albastru sunt uh, alocările în uh, faza 4. Uh, cu verde vedem utilizarea certificatelor rămase. Deci vedem că coloanele albastre sunt mult sub uh, plafon, sub linii. Apoi, pe de altă parte, potrivit analizei noastre, nu va exista un CFCS în uh, uh, faza a patra. Uh, cu uh, linia de sus, linia aurie, vedeți că uh, acolo uh, sunt uh, certificatele rămase, certificatele disponibile, deci uh, se va crea un fond de rămășițe uh, din uh, etapa a patra. Deci certificatele de la începutul uh, primei faze uh, sunt uh, reportate la uh, sfârșitul uh, etapei a patra pentru a atenua CFCS-ul. O să subliniez că toate aceste cifre trebuie văzute în contextul celor trei uh, parametri. Uh, etaloanele uh, relocarea uh, carbonului și uh, istoricul. O să rezum întorcându-mă la primele uh, puncte pe care le menționam, flexibilitatea. După părerea noastră, Comisia crește certitudinea prin uh, propunerile sale. Uh, toate volumele sunt alocate. În al doilea rând, uh, propunerea uh, reduce posibilitatea uh, aplicării unei CFCS, pentru că acest lucru aduce o certitudine mai mare în planificarea uh, investițiilor. Flexibilitatea intră în joc uh, pentru că pe baze anuale se poate crește sau descrește, se pot crește sau descrește aceste alocări, aceste certificate, mai ales în contextul Europei de Sud, unde Uh, producția de uh, bază uh, este în criză și este nevoie de un supliment pentru a compensa această criză. În felul acesta se pot reflecta și progresele realizate în diferite sectoare. Sper că vom pune întrebări, vă spune întrebări interesante și vă voi putea răspunde. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum putem începe dezbaterea noastră cu doamna Grosteț. Până la și 10. Mulțumesc celor doi intervenienți. Acest uh, sector uh, pot să Uh, recupereze costurile, să reflecte costurile uh, de la ETS, care se vor reflecta la rândul lor asupra întreprinderilor și consumatorilor <clears throat> Această capacitate este diferită în funcție de sector. Pentru un sector care nu poate să-și crească uh, prețul produsului pentru că pierde uh, piață, această problemă este sensibilă. Analiza de impact al Comisiei Europene pune o serie de întrebări, însă în propunerea legislativă a Comisiei nu uh, se ține cont de această preocupare care uh, afectează foarte tare competitivitatea unor sectoare industriale. Aș vrea să știu uh, uh, uh, care sunt percepțiile dumneavoastră. Doamna Ruteland. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Caniet. ETS-ul este o oportunitate pentru Europa să aibă Uh, o poziție de avangardă uh, în ceea ce privește o societate sustenabilă și inovativă. M-a bucurat să-l aud pe comisar spunând că ambițiile UE sunt de a se menține în frunte. Uh, ținând cont de acordul de la Paris și de emisii, trebuie să vedem cum poate să contribuie ETS-ul la îndeplinirea acestor obiective. Sunt de acord uh, cu domnul Canete că uh, rezultatele trecutului nu sunt o garanție pentru viitorul nostru. Trebuie să se facă mai mult, mai ales de uh, Uniunea Europeană, pentru ca încălzirea globală să fie sub 2% și să se ajungă la obiectivul țintă de 1,5%. O altă opțiune pe care trebuie să o analizăm este să extindem domeniul de aplicare al ETS și la alte sectoare. Există sectoare în economia Uniunii Europene care nu contribuie uh, la uh, obiectivele, uh, multe dintre ele au fost menționate în uh, uh studiul de impact. Mă refer la uh, construcțiile navale dacă vrem să reducem emisiile uh, în funcție de obiectivele 2030, uh, toate sectoarele trebuie să contribuie. Acest lucru este important. Aș uh, dori să întreb pe experți dacă sunt de acord că această propunere făcută de către Comisie este suficient de ambițioasă dacă UE uh, va îndeplini acordul de la COP21 sau dacă există loc sau potențial pentru uh, ambiții și mai mari în reformarea ETS-ului. Mulțumesc. Doamna Vișnevska. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Am, urmat, am urmărit de aproape declarațiile și comentariile făcute, însă am o întrebare. Faptul că ETS-ul nu reduce locurile de muncă. Poate că există o legătură între relocarea carbonului și uh, reducerile de loc, reducerea locurilor de muncă. Poate că din cauza relocării carbonului sunt mai puține locuri de muncă. Și care este situația industriei metalurgice? Apoi, pădurile. Pădurile ca un rezervor natural care uh, captează și stochează uh, dioxidul de carbon. Trebuie să ne amintim uh, de funcția de stocare a carbonului pe care o îndeplinesc pădurile. Însă, dacă analizăm politicile europene, trebuie să spunem că rolul pădurii nu este recunoscut, mai ales în ceea ce privește planul, programul ETS. Deci acele Uh, țări care au un potențial mare uh, forestier nu pot să uh, ia în considerare contribuția pădurilor la reducerea emisiilor. La fel pentru sectorul uh, de generare a electricității. Comisia este foarte rezervată și nu vrea să țină cont de acești factori. Reforma ETS a fost anunțată foarte rapid. Totuși, uh, alte componente, inclusiv uh, cea privind pădurile, pot să fie adăugate mai târziu. Yes, um, thank you. Domnul Geber, mulțumesc foarte mult. În ce privește factorul de reducere a poluării. Cred că este chestiunea cheie care trebuie să ne preocupe și așa cum a spus și domnul Ruf, în ce privește predictibilitatea întregului sistem, întrebarea mea se bazează pe analiza dumneavoastră. Cât de probabil ar fi ca acest factor de corecție intersectorială să poată să funcționeze uh, într-o uh, manieră durabilă și cât de probabil este că ar putea să fie aplicat după aceea. În ce privește acest factor de reducere uh, intersectorială, va fi luare aplicat? Iar în ce privește uh, delocalizarea carbonului, există o serie întreagă de idei care circulă. Poate că puteți să ne spuneți câteva cuvinte pe această temă. Mulțumesc, doamna Zomer. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut un afiș care ne-a invitat la această audiere și uh, erau uh, două furnale uh, pe afiș uh, să nu ne inducă în eroare. Am o întrebare la adresa domnului comisar și m-aș referi și la spusele domnului Ruf. Domnule comisar, am avut multe întâlniri, multe manifestări la care au participat și reprezentanții echipei dumneavoastră și reprezentanții comisiei nu au vrut sau nu au putut să ne explice cum au ajuns la aceste uh, benchmarks pe care le-a stabilit Comisia, uh, aceste repere. N-au putut să ne dea explicații pentru că au fost stabilite într-un fel uh, abuziv, să spun așa? Aș vrea să ne explicați și după aceea, în legătură cu spusele domnului Ruf ne-a vorbit și despre necesitatea de a respecta în industrie anumite tipuri de activități istorice. Industria din Germania, ă, industria oțelului a reușit deja să reducă cu 20% emisiile de bioxid de carbon. Dar aici nu se poate face mai mult pentru că ține de tipul de producție. La un moment dat ă, ajungi la ă, fundul sacului, să spun așa. Nu e posibil să reduci și mai mult bioxidul de carbon dacă vrei să produci oțel de calitate. El nu se poate produce în orice eh, tip eh, de industrie siderurgică dar este foarte important. Iar ce facem noi acum? Alungăm din Europa acest tip de producție și vom avea o țări din China, în care gradul de calitate va fi nesatisfăcător, dar modul de producție va distruge în continuare mediul înconjurător într-o uh, cantitate mult mai gravă decât uh, ceea ce se întâmplă la noi. Cred că trebuie să ținem seama până la urmă și de specificul uh, uh, tipurilor de industrie care nu pot până la urmă să uh, dea curs cerințelor noastre. Aud acum că și din punctul de vedere al producției chimice și de producție de ipsos există asemenea presiuni uh, dar eu nu știu dacă la nivelul Comisiei cineva a analizat și specificul acestor ramuri industriale, pentru că nu sunt toate la fel și nu poți avea aceleași pretenții de la toți. Stimați colegi, mai avem alte solicitări de intervenție, 10 de altfel, și ar trebui să Încheiem aici uh, lista uh, celor care doresc să intervine și să pună întrebări, pentru că altfel ne depășim timpul uh, prevăzut. Câteva întrebări din partea domnului Eckhart la adresa Comisiei. Când vorbiți despre înțelegerile de la Paris, noi știm și că în propunerile actuale nu vom ajunge la minus 18% Uh, reducerea emisiilor de gaze până în anul 2050. În felul acesta, cum putem să ne respectăm uh, acordul de la Paris? Pentru că uh, nici nu vom putea reduce nici măcar cu 2% sau cu 1,5% emisiile mai mult decât ceea ce s-a stabilit. Iar după aceea ați vorbit despre factorul de corecție. La ce vă referiți atunci când vorbiți despre sistemul de filtrare? Pentru că până acum nu există uh, vreo dovadă în legătură cu demersul de delocalizare a carbonului. Uh, unde greșim? Poate că în ce privește proiectele actuale privind delocalizarea uh, există de aici lacune. Iar în ce privește prețul actual, când vorbim despre această rezervă de stabilitate a pieței, uh, noi am scăzut uh, pe, uh, la sub 5 euro pe tona de oțel. După aceea, când vor interveni lobbyiștii, uh, vom vedea uh, cum prețurile vor scădea și mai mult. Eu aud că există temeri din partea celor care activează în această uh, zonă industrială. Mulțumesc, doamna Evi. În argumentele care se aduc pentru protecția mediului înconjurător, Uneori înțelegem că preocupările nu fac parte din uh, prioritățile Comisiei. Eu pun o întrebare legată de competitivitate. Dacă ar funcționa acum un mecanism care ar înlătura uh, problema uh, legată de delocalizarea carbonului, am putea prevedea o discriminare pozitivă a întreprinderilor noastre pe piață datorită faptului că ele au reușit să își reducă emisiile de bioxid de carbon. Și asta ar rezolva și problema ETS Uh, ar fi un atu pentru noi în competitivitatea globală. Și uh, întrebarea mea se adresează domnului comisar. Există dorința de a verifica alternativele care ar putea exista încă de pe acum față de uh, sistemul de tranzacționare a emisiilor? Pentru că există propuneri ale universităților în legătură cu o valoare adăugată Uh, pentru bioxidul de carbon. Deci nu un impozit, ci un fel de discriminare pozitivă uh, printr-o uh, valoare adăugată, cum spuneam. Iar acum adresez și experților noștri invitați care este părerea dumneavoastră despre această alternativă. Mulțumesc foarte mult, doamna Donano. O chestiune de actualitate privind sistemul de comercializare a certificatelor de emisii. Mie mi se pare că aici există uh, o problemă legată de sectoarele care ar fi implicate în uh, delocalizarea uh, carbonului și în emisiile de bioxid de carbon. Neliniști Preocuparea mea este legată de întreprinderile de dimensiune mai mică, eh, care în clipa de față se retrag din aceste eforturi. Dar ce eh, modalitate de selecție aveți dumneavoastră eh, atunci când recurgeți la colaborarea cu anumite tipuri de întreprinderi. Iar în ce privește sistemul EDS, dacă ne gândim la siderurgia europeană, o zonă ă, foarte sensibilă. Aici există o mare neliniște legată de pătrunderea oțelului chinez pe piața europeană și eu cred că pierderile vor fi de la 5 la 10 miliarde de euro până la urmă. Polonia contestă ferm funcționarea acestui sistem. Eu aș vrea să știu dacă acea această piață va fi eficientă, se va fi cu economiei europene la tipurile sectoare industriale pe care le avem, ca să nu existe după aceea uh, solicitări de compensații datorită obiectivelor pe care sistemul ETS și le propune. Mulțumesc, domnul Gip. Ei bine, ați spus deja că trebuie să construim un sistem care să fie previzibil, să fie orientat spre viitor și acest caracter de uh, predictibilitate a fost evocat de câțiva dintre uh, invitații noștri. Dar uh, este clar că nu toate aspectele pot fi explicate acum într-o manieră rațională, pentru că există fenomene care scapă predictibilității, cum ar fi criza economică. Deci, vorbeam despre eh, revizuirea eh, reperelor care au fost stabilite, care se bazează pe eh, nivelul emisiilor se bazează pe um, rapiditatea cu care tehnologia va funcționa, aceste benchmarks pe care ni le propune Comisia uh, vor face față uh, uh, progresului industrial în domeniul industriei grele, chimice, în uh, alte sectoare. Iar în ce privește emisiile um, sectorul industrial, în domeniul uh, industriei hârtiei, de pildă. Aici există uh, carburanți uh, care alimentează activitatea industrială și mai există și alte criterii noi care sunt utilizabile. Există o listă a sectoarelor uh, um, în care uh, emisiile de bioxid de carbon sunt deosebit de ridicate, pentru că aici se vorbește despre uh, 30% din activitatea actuală care până la urmă ar eh, putea să aibă de eh, suferit. Deci care sunt provocările pentru aceste ramuri industriale și ce poate să facă Uniunea Europeană, pentru că este o chestiune pe care statele eh, membre și-o pun acolo unde activitatea se bazează pe o economie reală, iar industria este esențială. Noi suntem un continent industrializat. Aceasta ar fi întrebarea mea în acest context. Mulțumesc foarte mult. Domnul Martin. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. S-au spus lucruri foarte interesante pe care uh, sunt dispus să le uh, aplaud, dar eu cred că Europa a înțeles că nu suntem singuri pe planetă că ne aflăm într-o competiție acerbă și care nu este întotdeauna bazată pe fair play. Deci, eh, aș întreba pe invitații noștri, pentru că ei au spus că nu există dovezi că ar exista eh, o delocalizare a carbonului. Ei bine, eu am făcut eh, un fel de tur al marilor producători industriali din Europa, fie că e vorba de industria oțelului, fie de alte sectoare importante și trebuie să știți că în anii următori aceste uh, sectoare au uh, prevăzut deja investiții substanțiale de uh, sute de mii de euro. Uh, și toți cei cu care m-am întâlnit, uh, ei au spus că au rezerve uh, față de uh, a efectua aceste investiții în sectoarele lor industriale pentru că nu știu cum vor evolua proiectele legate de emisiile de carbon. Deci, reforma ETS ar putea să fie eficientă dacă uh, tot mapamondul ar aplica același sistem ca și noi. Dar nu sunt deloc sigur că așa se va întâmpla. Ce garanții aveți dumneavoastră că și ceilalți vor uh, adera la acest sistem? Pentru că altfel ce vom face? Vom exporta locuri de muncă și în același timp vom exporta poluare. Uh, pentru că până la doar dacă și celelalte continente vor aplica sistemul nostru, uh, lucrurile ar putea să funcționeze. Altfel nu vom asista decât la o dezindustrializare a Europei. Mulțumesc foarte mult, domnul Farian. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ați spus că ar trebui să ne sporim ambițiile pentru a atinge obiectivele care au fost stabilite la Paris în ce privește reducerea uh, emisiilor și chiar cu 2,5%. Bun, uh, și nu este exceptat nici sectorul maritim. Bun, a existat o opțiune în ce privește reglementarea uh, Uh, observării emisiilor de dioxid de carbon în transportul maritim și uh, această evaluare um, a avut în vedere și posibilitatea de a crea un fond de uh, compensații în raport cu sistemul ETS pentru ca um, industria să poată să recurgă la tehnologii mai curate și uh, uh, Organizația Maritimă Internațională din acest punct de vedere este interesată. Dar aș dori, domnule comisar, să ne spuneți cum uh, are în vedere Comisia să acționeze um, în aplicarea directivei privind sectorul maritim și cum să facem ca acest sector să fie inclus și această includere să nu fie una retorică, ci să fie una viabilă. Săptămâna trecută, în Parlamentul European, a avut loc o audiere. Domnul Eichhout a fost prezent. Și nu am putut participa la Uh, întâlnirea uh, Comisiei de Mediu al uh, ECAO, deși a existat o solicitare în acest sens din partea domnului Juncker. De ce Uniunea Europeană nu a fost mai ambițioasă, inclusiv în ce privește aplicarea normelor în sectorul aeronautic? Domnul Belet, mulțumesc Comisiei și experților pentru intervențiile foarte interesante. Am primit informații foarte interesante, mai ales în ce privește acest uh, factor uh, transsectorial și uh, în legătură cu propunerea pe care Comisia a făcut-o, dar aici există o legătură cu cel de-al doilea element care ține de lista delocalizării carbonului. Dar, domnule comisar, un element al studiului de impact a fost acesta și spuneți că încă sunteți deschiși față de un mecanism care să se concentreze mai mult pe acele sectoare care sunt mai expuse în ce privește delocalizarea carbonului. Aici trebuie să ne stabilim poate mai bine obiectivele și o altă întrebare și domnul Gip, a spus că, de fapt, noi ne dorim să stimulăm producția industrială în Europa și sarcina noastră în Parlament ar fi să combinăm implementarea acordurilor de la Paris, reducerea emisiilor de bioxid de carbon, și pe de altă parte să facilităm creșterea economică. O întrebare specifică în acest context. Propunerea Comisiei nu definește o uh, creștere semnificativă a producției. Puteți să ne dați câteva detalii aici? Și o uh, ultimă întrebare, domnule președinte. Există instalații care au uh, redus um, producția, dar aici um, se tinde chiar spre o reducere cu 50%. Nu am putea eventual să aflăm uh, informații suplimentare despre modul în care funcționează acest mecanism. Președintele, mulțumesc foarte mult. Să dăm acum posibilitate să ne oferiți și răspunsuri și voi începe cu domnul comisar Caniete. Înainte de toate, Multe din uh, întrebări uh, și doamna Grostet uh, s-a concentrat de la bun început asupra impactului pe care această propunere l-ar avea asupra industriei. Noi, sigur, suntem convinși că toate sectoarele ar trebui să participe la acest efort de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru că, mai ales în domeniul industrial, în trecut au existat multe inovații. Unii au spus că am ajuns la o limită a ceea ce se poate inova dar eu cred că progresul nu trebuie să se oprească niciodată. În propunerea noastră am analizat două elemente pentru a încerca să diferențiem puțin grupurile industriale. Impactul și importanța în comerțul mondial și de asemenea, am ținut seama de companiile uh, care au putut să reducă costurile pentru consumator. Dacă există un anumit procent într-un loc și un anumit procent în altă parte, statele membre să vadă aceste companii au și ele dificultăți și dacă analizăm amănunțit, sunt companii care au mai mare capacitate de a transfera costurile la consumator. Aceasta e logica. Al doilea lucru care trebuie afirmat. În sectorul uh, oțelului siderurgic la care s-a referit multă lume, problema cu oțelul nu e sistemul ETS, să spunem deschis. Există concurența globală cu China, există probleme cu recunoașterea pentru China statutului de economie de piață, problema e concurența internațională, excesul de capacitate din China, dar sectorul oțelului este unul care din 2009 în Uniunea Europeană a fost afectat. O altă mare problemă cu oțelul și în alte sectoare industriale, costul energiei mult mai mare în Uniunea Europeană decât la concurenți. Aceasta e marea provocare. Și nu sistemul de tranzacționare emisiune. Mai întâi pentru că am pus sectorul oțelului printre cele mai protejate, dar costul energiei e o mare problemă. Iată de ce toate politicile Comisiei de a reproiecta piața electricității, de a avea mai multă concurență la gaz, tocmai pentru a reduce în mod real costurile de producție. Dar avem multe probleme în sectorul oțelului și în alte sectoare industriale. Dar, după cum s-a spus, până în prezent, cu toate elementele din ETS, de localizarea carbonului nu e atât de evidentă. Cineva a spus că sunt companii care nu vor lua decizii eu cred că putem stabili un sistem ambițios ETS care să țină cont de competitivitatea economiei. Aceste e obiectivul. Comisia a făcut o propunere care e echilibrată, dar dumneavoastră puteți să o îmbunătățiți. Colegiuitorii o pot îmbunătăți, ținând cont de toți parametrii. Unii se vor concentra mai mult pe mediu, alții pe competitivitate și dumneavoastră trebuie să ajungeți la un echilibru. Avem o discuție internă la comisie tocmai pentru a avea echilibru și asta e propunerea noastră. Doamna Guterland spune dacă nivelul de ambiție, atingerea țintelor de gaze cu efect de seră nu se va face doar prin sistemul ETS, cu siguranță. Există directiva de partajare a efortului care vine la vară, care implică agricultura, construcțiile, transporturile. Există noi standarde de emisii la automobile și la vehicule ușoare. O politică concentrată pe eficiență și parte din uh, pachetul global. Și dacă priviți în ansamblu întregul pachet, v-am explicat că până la urmă Parlamentul o să consider că e un pachet ambițios. O să prezentăm multe proiecte de acte normative în cursul anului și printr-o abordare holistă în strategia decarbonificării transporturilor vom reuși să fim ambițioși. Un alt deputat s-a referit tot la problema ocupării forței de muncă, ce se întâmplă cu alte țări, terenul de joc echitabil, vestea bună pe drumul spre Paris, o veste bună a fost aceea că s-a anunțat decizia Chinei de a avea o piață a carbonului la nivelul întregii economii. Unul dintre actorii majori va trece la acțiune la nivel de țară în ce privește piața carbonului și unele state din SUA care merg în aceeași direcție. În ce privește pădurile și agricultura, reducerea de 40% acoperă toate sectoarele și schimbarea de utilizare a terenurilor și domeniul forestier. Trebuie să lucrăm și în aceste sectoare, să ne ocupăm și de emisiile din agricultură. Să existe durabilitate de mediu în cele din urmă. Domnul Gelbrandi întreba despre factorul de corecție transsectorial Ați văzut diagramele prezentate? de când s-au stabilit pentru cea mai bună performanță, pentru cei cu cele mai bune rezultate. În prima categorie am putea evita un factor de corecție transsectorial, dar pentru cele mai bune rezultate, asta e foarte clar, Domnul Sommer a revenit la subiectul uh, <clears throat> siderurgiei. Să avem mai multe sau mai puține grupuri. Abordarea pe straturi e o posibilitate. Avem diverse posibilități. Pot fi 2, 3, 4, 5 sau 10. De fiecare dată când avem o abordare pe mai multe niveluri, lucrurile se complică și mai mult. Trebuie să analizăm, să avem discuții bilaterale cu alte sectoare dacă abordare pe nivelul ce se întâmplă cu cimentul. Treci de la grupul 1 la grupul 2. Noi am avut o discuție îndelungată ca să vedem cum stabilim și de dragul simplității pentru o mai bună țintire a sectorilor mai expuse, ne-am gândit că abordarea e bună dar Comisia e deschisă la orice dorește Parlamentul sau doresc raportorii și vă vom da informații cu privire la consecințe. Pentru că e ușor de spus, facem cu tare, cu tare lucruri, dar trebuie să vedem apoi echilibrul, impactul asupra tuturor sectorilor. Fiecare element care se modifică în sistemul de test afectează toate celelalte elemente. Serviciile Comisiei vă vor sta la dispoziție să vă atrag atenția dacă faceți cu tare lucru, se va întâmpla cu tare lucru, va fi o anumită consecință. S-au pus întrebări legate de etaloane. Etaloanele s-au stabilit în 2010 pe baza datelor date din sectoare și a fost un exercițiu destul de dificil pentru că sectoarele erau foarte dornice să ofere datele și a fost o problemă. Pe baza mediei celor mai bune 10% din fiecare sector. E clar că s-a bazat pe tehnologiile din 2007 și 2008. Iar pentru perioada 2020-2030 trebuie să ținem cont de progresul tehnologic, anumiți coeficienți, dar putem să mai discutăm modul de îmbunătățire și suntem deschiși idei de a discuta în acest exercițiu legat de etaloane. Asta a fost cu benchmarks, de uh, uh, a carbonului. O altă întrebare și unul intervenții s-au referit. De ce nu facem ajustări la frontieră? sau uh, plus valoarea legată de carbon, poziția Comisiei a fost foarte coerentă și limpede în această privință. Impunerea unor măsuri la frontieră în ce privește produsele importate în Uniunea Europeană pune mai multe probleme. Mai întâi că implementarea e foarte dificilă, e foarte greu de stabilit conținutul de carbon la bunurile importate și respectarea regulilor OMC. Deci ar face lucrurile foarte dificile poți avea același produs fabricat în condiții diferite, în țări diferite și conținutul de carbon s-ar putea să fie diferit. Și asta poate să ducă la consecințe nedorite în comerț. Un element bun al ETS este că am armonizat regulile de alocare gratuită în toate sectoarele și statele membre, iar măsuri la frontieră nu se pot combina cu alocarea gratuită. E un sistem armonizat de alocare gratuită. Dacă stabilim apoi măsuri la frontieră în diverse țări ca să protejăm diverse sectori, înseamnă că fragmentăm piața internă și nu mai e compatibil cu acest sistem. De la bun început, am optat pentru această variantă. Mulți au spus, păi hai să luăm un sector din sector, pentru care stabilim niște taxe pe carbon și protecție la frontieră. Dar a doua zi dimineața ar fi toate celelalte sectoare care ar veni să bată la ușă să ceară ceva asemănător și ar fi un sistem imposibil de gestionat. Ideea poate să fie atrăgătoare în principiu, dar Comisia consideră cea mai bună cale de urmat este să încercăm să convingem cât mai mulți parteneri importanți să meargă în direcția pieței carbonului. Și China deja se mișcă în direcția asta și SUA și sunt multe alte țări care vor fi vor avea piețele carbonului și cred că ar trebui să facem progrese și să ne dezvoltăm sistemul. Deci, uh, Fă și intervenții care s-au referit la aspecte maritime, ICAO, abordare mai puțin ambițioasă. Faptul că statele membre nu doresc să participe, știți ce părere am eu? mulți s-a spus cu mine la Paris și prezența membrilor Parlamentului e utilă, e o dovadă de transparență, face dezbaterea mai bogată și urmarea. Deci eu sunt în favoarea participării active a Parlamentului pretutine, dar am în vedere că la ICAO Comisia nu e membru activ și că trebuie să venim sub umbrela statelor membre sau a președinției olandeze, în prezent chiar și Comisia, deși noi depunem mari eforturi și cu diverse contribuții, nu avem o poziție. Înțeleg frustrarea unora pentru că ICAO e de cea mai mare importanță. Cineva a spus că poate am fost prea ambițioși, am explorat posibilități când am stabilit nivelurile legate de CO2 dar am vrut să se ajungă la un acord și să discutăm cu multe alte țări, să ajungem la un compromis. Și a fost un semnal bun de a putea ajunge la un compromis inițial legat de dioxidul de carbon și a pregătit terenul pentru măsurile de piață pe viitor. legătură cu Organizația Maritimă Internațională, cum se integrează domeniul maritim? Deocamdată suntem în prima fază. Ca și cu camioanele mari sau de gabarit depășit la OIM, trebuie să <clears throat> avem un instrument de monitorizare pentru a vedea cum măsurăm emisiile și apoi putem discuta uh, calea cea mai adecvată. Ideile Parlamentului, desigur că merită să fie examinate. Și cred că au mai fost și alte întrebări, dar cred că le-am cam acoperit din punctul de vedere al Comisiei. Nu e o propunere închisă, bătută în coie, să spună de asta nu se poate atinge nimeni. Cu siguranță că poate fi îmbunătățită în multe domenii. Alocarea dinamică, benchmarking, ce facem? Parlamentul are o mai mare marjă de libertate decât Comisia. Noi ar trebui să ne concentrăm pe echilibrul convenit în octombrie 2014 la Consiliul European. Dumneavoastră sunteți colegiuitori. E un dosar dificil așteptați următoarea directivă la care elementele vor fi mai dificile și acesta e un dosar destul de dificil. Contez pe abilitatea raportorilor de la îmbunătății de a da dovadă de inteligență pentru a fi un act normativ valoros. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Trebuie să-i rog pe experți să fie foarte succinți, că am văzut că suntem în foarte mare întârziere. Domnul Labandera. Mulțumesc pentru întrebări și comentarii. Repet că noi de la Florența vă stăm la dispoziție cu idei. N-am prea sau nu prea am timp să răspund la întrebări. Aș vrea să mă concentrez pe unele chestiuni legate de de localizarea carbonului menționate de mai mulți eurodeputați. Am prezentat dovezile existente care au spus deja că e ceva limitat și contextual dar aceste dovezi utilizează seturi de date diferite. Date comerciale, anchete în rândul firmelor, combinat și cu studii legate de cost pastru. Efectele au fost limitate și n-a fost o mare problemă. N-aș afirma că putem extinde și în viitor, pentru că lucrurile s-ar putea schimba, dar sunt niște informații generale pe care le avem din alte lucrări din bibliografie. Aspectul de mediu e doar unul, un factor suplimentar, sunt mulți alți factori importanți care fac deciziile firmelor. Și fără a spune că nu e o problemă, pe viitor sistemul va evolua. Știți, cu prețurile mari, desigur, trebuie să țină cont de ele. În legătură cu ajustări la frontieră și celelalte aspecte înrudite sunt foarte interesante. Există unii care au aceleași caracteristici din perspectivă teoretică sunt de interes, probabil că din punct de vedere practic sunt mai dificil de aplicat. Și cred că o să mă opresc aici. Îmi mulțumesc, uh, domnul Ruf, mulțumesc și eu pentru întrebările interese. Nu pot să reacționez la toate, deci vă rog să țineți legătura apoi. Când sistemul nu face ce trebuie eșecul în sistem nu înseamnă că CSF nu e bun. Avem nevoie de acest element pentru a avea local. Ce nu funcționează e înainte. Înainte de a se aplice CSF, pentru că alocarea a fost prea generoasă. Aceasta era problema majoră. De ce apare delocalizarea? Pentru că se pot uh, alege liniile de bază. Credem că alocarea a fost prea mare pentru plafonul de industrie. Trebuie să vegem ca pe viitor să nu se întâmple în legătură cu CSF în general și întrebările domnului Ghelbrandi. E greu să avansezi un uh, procent. Avem mai multe scenarii în vedere. Cel pe care l-ați văzut este pentru o ajustare de 1%. Dacă avem 0,5 există un CSF la sfârșitul perioadei în 2029-2030, dar modelăm în ce privește creșterea economică creștere PIB cam de 1,5%. Sunt diferențe sectoriale, desigur. Într-o abordare pe straturi ne-ar ajuta să reducem această probabilitate și mai mult uh, legat de CSF. E echilibrul între testul uh, de localizării, modul în care se aplică etalonele pentru a nu declanșa acest CSF. Deci am avut o scădere la preț la începutul anului, a întrebat Sunt multe motive, spune, care modifică datele, evoluția economică din China, problemele cu care se confruntă companiile în prezent, de asemenea situația istorică, prețurile generale la energie care eh, scad, există un efect de contaminare și pe piața carbonului, Ne uităm la Regatul Unit, unde există producție pe gaz în loc de producție de cărbune. În Germania, prețul la energie, o parte a producției de la lignit o face neprofitabilă. Se trece de la lignit la alte surse. Sunt multe motive. Cererea redusă și poate excesul de ofertă în același timp. În ce privește etaloanele, aici trebuie să răspundem la întrebare referitoare la simplitate și povară administrativă. Propunerea comisiei cu abordarea cu nivel unic e destul de simplă. Cu acest 10% de cele mai eficiente instalații, dar trebuie să ținem cont și de povara administrativă pentru a stabili etalonele. Ajustarea în quantum unic stimulează reduceri suplimentare pentru că industria să facă eforturi suplimentare de eficiență energetică. Poate și răspunsul la întrebarea doamnei Sommer că sectorul oțelului din Germania a făcut de mult. Asta e vestea bună pentru siderurgia germană. Dacă deja și-au redus elementele, sunt în partea de sus a benchmark-ului și au un avantaj concurențial față de ceilalți. Ideea cu etalonul este să utilizăm eh, instalațiile cele mai eficiențe, primul 10%, pentru ca modelul să fie urma și de alții, să evităm delocalizarea pentru cei care se confruntă cu riscul să primească alocațiile necesare, iar din perspectiva etalonelor, ideea este de a stimula reducere suplimentare. În cele din urmă, trebuie să recunoaștem faptul că nu putem garanta toate sectoarele industriale la nesfârșit. Dacă vrem să ne atingem țintele de reducere emisiilor, trebuie să începem de pe acum nu spun să-i alegem pe câștigători, dar să alegem sectoarele sau companiile care se confruntă cu riscul de localizării carbonului. Nu sunt expert, dar mă refer la ce a spus colegul de lângă mine. Ei știu. Există dovezi legate de această delocalizare. Problema este că trebuie să începem de acum cu acest sector industrial care trebuie să reducă emisiile mai mult în prezent pentru a atinge țintele pe termen delungat mod eficient uh, și din perspectiva costurilor să alegem sectoarele corecte. Asta e clar. Asta doream să vă spun. Thank you very much. Mulțumesc că am închis uh, prima sesiune și începem cu a doua. Dau cuvântul domnului Axel Eger, director general uh, Eurofer. Aveți 5 minute la dispoziție, vă rog să respectați timpul de intervenție pentru că trebuie să încheiem audierea. Poate că cineva mă poate ajuta să-mi găsesc prezentarea. Puteți să mă ajutați să mă apară pe ecran slide-urile? Uh, please let me be clear that... Uh, Vreau să fiu clar că uh, industria siderurgică susține obiectivele de mediu. Cel mai bun instrument este ETS-ul pentru a avea o sistem de comercializare a emisiilor cu obiective și prețuri egale pentru toți competitorii. Acest lucru nu poate fi realizat în viitorul apropiat. Până atunci, însă factorii decizionali trebuie să se asigure că industria noastră își păstrează competitivitatea. Susținem uh, abordarea Comisiei în legătură cu economia uh, circulară, uh, dar pachetul poate să fie îmbunătățit cu introducerea unei gândiri pentru ciclu de viață și pentru a atenua emisiile de gaze cu efect de seră o uh, economie cu emisii uh, scăzute de carbon uh, este obiectivul uh, nostru. Uniunea Europeană are uh, partea cea mai mare de uh, patternuri de oțel uh, din lume. Sunt uh, tipuri uh, care nu erau produse cu vreme multă în urmă. Vă rog să nu puneți în pericol această situație. Există o serie de programe, uh, noi uh, proiecte de captare a carbonului și de utilizare a acestuia, aceasta presupune un proces uh, lung și uh, viabil din punct de vedere economică. Sigur că asta înseamnă uh, noi costuri care fac dificil aplicarea noilor tehnologii. Susținem fondul de inovare în cadrul ETS care a fost propus de către comisie. Problema este de unde vin banii din sistemele de licitație. Sigur, Comisia nu oferă suficientă protecție împotriva relocării carbonului. Uh, sigur, trebuie să fie compensate uh, costurile pentru CO2 prin transferul în prețul electricității. Uh, oțelul face obiectul unei competiții acerbe, oricare ar fi motivele, industria siderurgică este în criză, s-au pierdut uh, peste 90.000 de de locuri din 2009, 7.000 în ultimile luni și sunt uh, multe motive, comerțul uh, neloial, o cerere în scădere, însă în mod deosebit China are uh, o supracapacitate uh, de 400 de milioane de tone, de 2,5 ori mai mult decât consumul de oțel al Uniunii Europene. Uh, China face dumping uh, pe piață sub, uh, de, uh, sub costurile de proces chiar în uh, China pentru că conținutul mediu al uh, dioxidului de carbon uh, în China este dublu decât uh, cel produs uh, în uh, Uniunea Europeană. Uh, prețurile oțelului au scăzut brusc uh, în ultimele luni, vedeți pe grafic, și ne întrebăm cum se poate ca uh, Uh, un studiu comandat de comisie spune că putem să transferăm 100 sau 80% din costurile noastre către consumatori consumatori. Uh, spuneți asta celor șapte mii de oameni care și-au pierdut în ultimile uh, luni locul de muncă și familiilor acestora. Studiul arată că va exista uh, un deficit de alocări uh, gratuite uh, de uh, certificate uh, în două, până în 2030 în valoare de 48% uh, vor fi 8 miliarde în costuri uh, indirecte și putem discuta impactul asupra sectorului nostru uh, dacă luăm în considerare și comerțul uh, abuziv, neloial, până la urmă nu va mai exista uh, oțel în uh, Europa. Preocupările uh, noastre sunt uh, scăderea arbitrară a etaloanelor. Sigur, este nevoie de un factor de corecție transsectorial Sigur, alocarea certificatelor gratuite ar trebui să uh, aibă prioritate pentru uh, relocarea uh, carbonului. Și nu există o certitudine juridică pentru compensarea costurilor indirecte, pentru că majoritatea statelor membre nu aplică acest lucru uh, astăzi. Uh, deci este nevoie și aici uh, factorii de decizie trebuie să ne ajute să existe o certitudine că nu vor fi costuri indirecte la nivelul de 10% din cele mai eficiente instalații. Um, trebuie să ne bazăm pe date uh, realiste, nu trebuie să fie, o, uh, nu trebuie să fie aplicat un factor de reducere linear, Uh, datele trebuie să se bazeze pe necesitățile sectorului uh, și anume nivelul de 10% uh, din cele mai eficiente instalații. De asemenea, trebuie să avem reguli transparente. Este decizia dumneavoastră dacă Uh, oferiți o alocare uh, gratuită uh, pentru toate sectoarele de relocare a carbonului sau numai pentru unele dintre acestea, pentru că industria siderurgică este foarte expusă în comparație cu alte sectoare. Mulțumesc. Damien Morris, șef pentru politici la Sandberg. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem uh, un grup uh, non-profit, am lucrat în domeniul ETS de șapte ani. O să uh, încep cu vești bune emisiile de gaze au scăzut mai mult decât ne așteptam, la, cu 23% și sectorul uh, care este acoperit de ETS a asistat la o scădere a emisiilor 21 uh, sub uh, nivelurile din 2020. Asta ne face să ne întrebăm care este contribuția acestei politici far a Uniunii Europene și e vorba de o știință inexactă însă uh, semnele sunt destul de uh, descurajatoare. Prețul carbonului a scăzut între 0 și 100 de milioane între 2005 și 2011. Aproape nimic. Chiar și reducerile de presuri între 2006-2007 prețul nu a scăzut. Deci, uh, a fost un moment în care s-a crezut că prețul carbonului va uh, reveni. După niște creșteri în 2014, mulți s-au așteptat ca aceste creșteri să crească până în 2020. S-a ajuns uh, chiar la o prognoză de 30 de euro pe tonă. Analiștii însă s-au dovedit a fi mult prea optimiști. Uh, prețul carbonului a pierdut cam 2 euro în, 2 euro în ultimile două săptămâni, iar uh, prognozele pentru acest ianuarie uh, negru, pentru că emisiile și prognozele pentru emisii rămân foarte ridicate. Deci, iată, ne aflăm în fața aceleași situație. Suntem în 2016 după 11 ani de astfel de politică, însă avem un, uh, carbon, un preț al carbonului uh, uh, care scade în, ciuda, în ciuda faptului că avem reguli în faza 2 și 3, în ciuda unei intervenții de urgență și în ciuda faptului că au fost construite o serie de rezerve pe piețe. Asta în uh, ceea ce privește aceste prețuri uh, uh, constant scăzute, sigur că soluțiile nu sunt ușoare. Putem să reducem oferta, putem să limităm oferta temporară, modificând parametrii pieței sau putem să oferim coridoare de prețuri. Timpul este scurt, așa încât uh, nu o să mă refer acum uh, la cum vedem noi uh, soluțiile. Am publicat astfel de soluții în ultimul an și jumătate. Sunt și alte soluții decât propriile noastre soluții. Ceea ce vreau însă să vă spun este că ETS-ul nu este, este departe de a fi uh, un uh, lucru funcțional și ETS-ul totuși reprezintă uh, chiar singura uh, noastră șansă de a rezolva lucrurile. După optimismul recent de la Paris, va fi foarte greu pentru uh, Europa să-și respecte uh, obiectivele pentru 2020 și uh, dacă vorbim de o politică far, uh, asta nu înseamnă că ea și este o politică far. Dacă lucrurile ar fi atât de simple, nu am mai avea această conversație peste uh, câteva decenii. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați respectat uh, timpul. Acum, domnul Montesano, de la Euroelectric. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc în numele companiei mele, Euroelectric, care reprezintă industria electricității pe de-a lungul uh, lanțului de valori. Aș uh, vrea să fac uh, remarcile mele într-un context mai larg și nu să mă refer numai la propunerea de revizuire a sistemului ETS. În primul rând, aș vrea să plasez în context uh, serviciul nostru faptul că în ultimii ani necesitățile de uh, electricitate au uh, fost uh, mari prin adăugiri de capacități și energii regenerabile și prin uh, retrageri de capacități uh, care operează pe uh, combustibil uh, fosil. Uh, uh, avem un mix uh, energetic potrivit uh, părerilor noastre pentru ca această tendință să continue. O componentă esențială este ca propunerea Comisiei Europene să reformeze ETS-ul să facă progrese rapide. Și asta pentru că încă uh, suntem de părere că ETS-ul este abordarea cea mai eficientă pentru decarbonizarea economiei din trei motive. Pentru că este o abordare europeană, este condusă de piață și este neutră din punct de vedere tehnologic. Credem acest lucru și pentru că ne temem că dacă politicile naționale și măsurile adoptate pe plan național câștigă teren, aceasta va constitui un risc și va submina uh, eficiența uh, politicilor uh, de uh, climă și energetice. Uh, abordarea de politică trebuie să fie coerentă prin interrelaționările ETS-ului cu alte politici și obiective europene. Și pentru a face acest lucru, uh, avem nevoie de un cadru de guvernanță la nivel european adecvat, însă vreau să subliniez de asemenea că există o componentă esențială a acestei abordări consecvente și anume uh, o proiectare îmbunătățită a uh, pieței electricității uh, în care nu numai carbonul să-și aibă valoarea sa, dar și flexibilitatea și capacitatea acolo unde este nevoie. În uh, ceea ce privește elementele specifice ale com propunerii Comisiei, suntem pentru uh, un factor linear de reducere de 2,2% în, uh, în conformitate cu perspectiva decarbonizării, o definiție a licitării acestor certificate de emisii și în favoarea continuării Uh, alocării uh, gratuite uh, pentru industriile unde există riscul de relocare a carbonului. Nu o să intru în detalii în legătură cum putem să echilibrăm lucrurile. Ceea ce vreau să spun este că dacă după acordul de la Paris Uniunea Europeană hotărăște să treacă dincolo de obiectivul de 40% de reducere a gazelor cu efect de seră, Există potențialul de a spori această ambiție uh, abordind excesul de certificate care este încă uh, existent în ETS. În același timp, considerăm că sectoarele non-ETS trebuie să uh, aibă și ele contribuția la o, un nivel mai ridicat de ambiții. În ceea ce privește sectoarele non-ETS, ceea ce vreau să spun este că electricitatea poate să uh, joace un rol foarte important în decarbonizarea acestor sectoare. Uh, iată un uh, sector al, un exemplu din sectorul de transporturi, unde susținem că chiar dacă avem în vedere mixul mediu prezent, emisiile de dioxid de carbon de la vehicule uh, sunt mai scăzute decât obiectivul actual al Uniunii Europene. Însă ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Pentru că sectorul electricității uh, face obiectul unui uh, plafon ETS și pentru că este o cerere tot mai mare de electricitate, pentru că se, există o cerere mai mare de electricitate în alte sectoare, Asta înseamnă că nu vor avea loc emisii suplimentare de dioxid de carbon. Aceasta rezumă punctele pe care le-am expus și pentru că nu am timp, o să adaug doar uh, faptul că electricitatea poate să joace un rol important, nu numai într-o uh, economie fără uh, emisii de carbon, dar și într-o economie eficientă. Mulțumesc! Și acum dau cuvântul domnului, doamnei Pons de la Drier, uh, director uh, de la la WWF. Înainte de toate doresc să vă mulțumesc pentru invitație, pentru ocazia pe care mi-o oferiți să vă expun și punctul nostru de vedere de la WWF privind sistemul ETS. Înainte de toate, aș dori să mă refer la câteva principii de bază care nu ar trebui să fie trecute cu vederea în această discuție. În uh, tratat aveți articolul uh, 191, care uh, se bazează pe principiul poluatorul plătește. Să nu uităm în acest principiu, în acest context. După aceea, care este obiectivul acestui sistem ETS? Încercăm să punem un preț, o impozitare a carbonului, pentru ca în felul acesta să uh, limităm emisiile de dioxid de carbon. Până în clipa de față, sistemul ETS nu s-a dovedit a fi eficient pentru că prețul carbonului este prea mic. Comisia a propus o reformă, dar nici reforma nu merge destul de departe. Mai ales dacă ținem seama de ceea ce s-a întâmplat la Paris unde uh, domnii Caniete și domnul Lavia au fost prezenți ca și alți uh, colegi din sală. Ce s-a întâmplat acolo a fost extraordinar și dincolo de așteptările multora dintre uh, participanți. Dar scopul este ca acum încălzirea climatică să fie menținută sub 2 grade. Iar într-o lume post-Paris, ă, sistemul ETS trebuie să ă, fie esențial pentru menținerea ă, climei la gradul de încălzire actual. Așa cum se precizează în acordul de la Paris, Uniunea Europeană trebuie să-și uh, reducă emisiile cu 95% până în anul 2050. După cum ilustrează această reprezentare uh, grafică, pentru a putea atinge acest obiectiv, noi trebuie să uh, avem alocații certificate de emisii de la un an la altul într-un număr din ce în ce mai mic pentru că factorul de reducere a emisiilor de carbon trebuie să fie mai mare decât cel pe care îl uh, urmărim în clipa de față. Iar analiza noastră este că trebuie să fie între 2,6 și 2,8% pentru ca să putem ajunge până la urmă la o reducere cu 95%. Doar în felul acesta putem să oprim încălzirea uh, globală uh, care să nu depășească mai mult de 1,5 grade. Există prea multe alocații de, de uh, poluare în clipa de față pe piață. Prețul carbonului este de aproximativ 5 euro pe tonă și sistemul ETS era prevăzut pentru un preț de 30 de euro pe tonă. Stabilitatea pieței nu este în clipa de față suficientă pentru a putea să corecteze prețul până în uh, anul 2025. Ca atare, noi solicităm ca aceste, acest surplus de alocații să fie înlăturat de pe piață. Pentru că nu trebuie ca această bucată de tort al poluării să fie acordată gratis. Alocațiile până în, 2000, în perioada 2021-2030 înrăutățesc situația pentru că este vorba de 160 de miliarde de euro. Noi solicităm uh, o uh, reducere rapidă până la înlăturarea alocațiilor gratuite și să nu ne speriem de acest uh, monstru pe care îl numim delocalizarea carbonului, pentru că chiar și Comisia Europeană afirmă că nu există în clipa de față vreo dovadă a acestui fenomen de delocalizare. Dar în ce privește ETS-ul, există 17 uh, uh, state de pe glob care reprezintă 40% din PIB-ul populației care au o piață a carbonului proprie. În încheiere. Licitația pentru alocațiile Uh, uh, ar putea să uh, stimuleze recurgerea la energie regenerabilă acasă și ar putea să servească stăvilirii fenomenului de schimbare climatică cu care ne confruntăm astăzi pe glob. Stimate eh, domnule comisar, stimate președinte ale Comisiei Envi, noi solicităm, facem un apel eh, la Uniunea Europeană eh, ca această reformă a ETS să devină una profundă și avem un ciclu de 5 ani stabilit la Paris și pentru ca IT să poată să-și joace rolul ar trebui să fie um, în conformitate cu acest ciclu de 5 ani. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și Începem acum cu întrebări din partea colegilor. Domnul Lize, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și vorbitorilor. Cred că avem o propunere bună din partea comisiei, dar el, <laughs> propunerea este corectabilă, cum spune și domnul Caniete. Deci să vedem cum putem prelua, valorifica propunerile de a acționa și mai ambițios am o întrebare la adresa experților în legătură cu întrebarea dacă putem crea mai multe categorii, pentru că eu cred că ar fi uh, absolut necesar pentru a putea evita delocalizarea carbonului. De ce nu uh, ne imaginăm aici un fel de curbă care este posibilă cu tehnologia modernă? Uh, o uh, categorisire lineară, cine are uh, mai uh, multe riscuri poate primi mai multe uh, alocații. Acesta este formula în care am încercat să acționăm acum între categoria 1, 2, 3, dar poate că uh, Uh, și Miguel Arias Canete s-a referit pe drept și la domeniul industriei cimentului. Poate că putem să uh, îl avem în vedere. Dar în ce privește oțelul, cred că aici există o opțiune între Renate Zomer și Caniete, pentru că dacă acum până în 2030 nu am întreprinde nimic în domeniul industriei oțelului, tot am avea până la urmă probleme cu China. Dar ce, cererile celor eh, din industria eh, de resort este justificată să existe în eh, vestul continentului în clipa de față o reducere cu 30%, dar uh, agricultura uh, transportul aerian nu trebuie să se supună acelorași rigori uh, ca cele pe care le impunem acum industriei oțelului. Cred că am putea extinde puțin din acest punct de vedere preocupările noastre. Mulțumesc, domnul Piecă. Mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez reprezentanților din, de la Euroelectric. În octombrie 2014, Consiliul a publicat concluziile legate de ETS și am înțeles că nu a existat un acord asupra tuturor aspectelor, dar s-a convenit ca uh, acele țări care uh, vor uh, acționa mai intens în ce privește protecția uh, mediului uh, să uh, dispună de două instrumente pentru a putea să atenueze impactul negativ pe care efortul lor ar putea să-l aibă. Uh, și Comisia a făcut din acest punct de vedere propuneri legislative privind reforma ETS prin instrumente care sunt astfel gândite încât acum uh, ele s-au transformat în niște caricaturi și eh, beneficiarii nu mai pot eh, în felul acesta să investească banii pe care eh, îi aveau în vedere pentru modernizare. Da. Ceea ce nu a figurat în concluzii era preocuparea statelor membre care sunt cele mai uh, bogate, uh, care să uh, oblige acum toate statele membre să adopteze tehnologiile cele mai moderne. Există cifra de 2 milioane de euro care a fost uh, stabilită, nu este o sumă substanțială. Oare aceste instrumente nu ar fi uh, nu, nu ar putea fi gândite altfel, astfel încât să devină mai eficiente și impactul ETS să nu fie atât de grav asupra economiilor. Mulțumesc. Doamna Chiuteland. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr trebuie să existe instrumente care să stimuleze inovațiile și să stimuleze pe cei care se mișcă foarte repede. Cred că, într-adevăr, trebuie să existe. Iar în ce privește alocarea gratuită a creditelor, trebuie să ne gândim la principiul poluatorul plătește și doar cei care ar fi expuși altfel, confruntați cu riscul unei delocalizări uh, a carbonului, ar trebui să fie și beneficiarii acestor credite gratuite. Dar, uh, într-adevăr, uh, trebuie ca sistemul ETS să-l bazăm pe principiul poluatorul plătește. Este prima mea întrebare și ce credeți despre modalitățile de calcul al costurilor, pentru că avem un studiu din partea Delft eh, care eh, se referă la eh, aceste aspecte și de asemenea un studiu de la Ecofis. Care este punctul dumneavoastră de vedere și în legătură cu posibilitățile industriei ca până la urmă să sporească costurile uh, la nivelul consumatorului. Mulțumesc, domnul Eickhout. Mulțumesc invitațiilor. Am o întrebare adresată domnului Egert în legătură cu supra-alocărilor uh, uh, pentru sectorul oțelului, pentru că eu știu că aici a existat o supraofertă anuală și m-aș interesa la efectul cumulativ al acestor credite care au fost acordate sectorului oțelului. După aceea, există estimări și poate că puteți să le confirmați, domnule Egor, chiar dacă sectorul oțelului ar trebui să cumpere toate certificatele, uh, în continuare uh, ar uh, exista o scădere doar de 5,5% pentru că până la urmă prețul riscă să se dubleze față de prețul actual. Poate că puteți să mă lămuriți dacă aceste estimări sunt corecte. Și Oare sectorul uh, oțelului uh, din nordul Europei uh, va fi supus acestui fenomen, așa se afirmă cel puțin. Iar o întrebare pentru Euroelectric, care este costul carbonului um, care ar trebui să vă uh, determine în companiile dumneavoastră să recurgeți la alt tip de combustibil. Pentru că noi știm uh, aici care ar putea fi fenomenul în sectorul electricității. Deci, uh, dacă trebuie să ne reorientăm spre alte tipuri de uh, combustibil, la alte uh, tehnologii care uh, folosesc mai puțin cărbune, care ar trebui să fie în clipa de față prețul cărbunelui. Pentru că, de fapt, uh, industria energointensivă își dorește prețuri cât mai scăzute. Deci ce măsuri suplimentare ați putea anvizaja dumneavoastră ca să se producă această orientare spre alte surse de combustibil. Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că domnul Egert a confirmat că situația dificilă din industria uh, oțelului nu are nimic de a face cu sistemul ETS. Este un mesaj foarte important pentru că multă lume era convinsă că dificultățile industriei oțelului sunt determinate și costurile ridicate uh, depind de politica noastră vis-a-vis -vis de mediu. Am o întrebare concretă pe care doresc să-i adresez domnului Egert. Liberalii nu sunt neapărat susținători ai acestui factor uh, transsectorial de corecție. Și acum, sigur că cineva ar trebui să ne confirme poziția. Întrebarea mea este care sunt sectoarele industriale în care uh, uh, despre care Eurofer consideră că ar putea fi introduse pe lista fenomenului de localizării carbonului. Și am o întrebare și adresată domnului Montesano, fondul de modernizare. Înseamnă că noi nu am creat uh, o situație uh, echilibrată în Europa, pentru că există anumite uh, industrii de generare a electricității care primesc certificate gratuite și altele nu. Există două concepte diferite care funcționează și cum credeți dumneavoastră că uh, fondul de modernizare uh, în cadrul TNC ar putea să uh, echilibreze situația în cadrul Uniunii Energetice Europene. Mulțumesc, doamna Evi. O precizare în legătură cu întrebarea mea precedentă, eu nu mă refeream la o taxă a carbonului la frontieră, Uh, ci încercam să găsim o uh, reglementare pe plan european a prețului carbonului uh, în cadrul directivei privind TVA-ul în colaborare poate și cu Organizația Mondială a Comerțului, dar aș adresa întrebarea mea diferiților reprezentanți al sectorului. Considerați că în viitorul apropiat vor exista întreprinderi care să fie în măsură să facă investiții substanțiale poate zeci de, sute de uh, milioane de euro pentru a reduce emisiile și acest lucru ar fi preferabil uh, formulei de uh, uh plată a acestei taxe pe uh, carbon. Credeți că acest uh, scenariu ar putea fi realist? Pentru că întreprinderile în clipa de față sunt într-o situație în care uh, este greu să realizeze investiții substanțiale pentru a putea să își continue activitatea. În ce privește piața secundară, nu credeți că această piață secundară ar trebui să fie pur și simplu anulată, pentru că mi se pare improbabil să putem face acum speculații în legătură cu uh, delocalizarea carbonului. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Mai întâi, ceva legat de delocalizarea producției în afara instalațiilor de producție actuale și modul în care se va ține cont de acest lucru în legătură cu cei care produc în cadrul uzinelor existente deja. E un fenomen de care ne lovim tot mai des și e legat de prețurile diferite la energie în Europa, în SUA. Se vorbește de asemenea și în cadrul TTIP și e vorba în special de anumite sectoare. A doua întrebare este următoarea sectorul energetic și o întrebare pe care o adresez uh, uneia dintre invitați. Aș vrea să știu care este modul cel mai eficace care ar permite să se garanteze buna utilizare a fondului de modernizare. Care ar fi procesul care pentru dumneavoastră ar permite să facă fondul de modernizare eficace sectorul să fie eficace și uniunea energetică eficace. Și încă o întrebare poate legată de prețul energiei. În anumite țări există sisteme de despăgubire, în altele nu. Iată motivul pentru care foarte adesea costurile sunt uh, transmise asupra unor. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră. Mulțumesc. Acum, ultimii doi vorbitori, raportori la Comitetul Economic și Social și la Comitetul Regiunilor. De la Comitetul Economic și Social, domnul Torpețini, dar nu mai mult de două minute. Îmi pare rău, dar asta e. Mulțumesc, domnule președinte, să fiu telegrafic. Opinia sau avizul nostru a fost deja aprobat la plenară. Vreau să mă refer la aspectele esențiale. Costuri indirecte, evoluții intersectoriale pentru costurile directe, mecanisme armonizate pentru costurile indirecte pe plan european pentru a compensa costurile indirecte. inutil ca unele țări precum uh, Germania, Spania sau Marea Britanie să utilizeze fondurile ajutoarelor de stat în mod legitim și avem dovezi în acest sens, trebuie să armonizeze Comisia costului Indirect. În ce privește etaloanele, benchmark, sistemele trebuie să fie de stimulare și nu de descurajare pentru cele mai bune rezultate, pentru a valorifica experiența celor care reușit să capteze și să stocheze CO2, directiva în cauză. Apoi reducerea unor indicatori pe baza unor date industriale clare stabilite la începutul perioadei lucrurile sunt mai complicate, mai dificile, cu toate acestea propunem să se facă. Și, în fine, reprezentând Confederația Industrială Italiană de mult timp, e pentru a patra oară că am de face cu un raport legat de ETS. Atribuirea de cote gratuită pentru sectoare pe baza producției efective și nu a producției istorice. E mai dificil, desigur, dar dacă face acest lucru, Comisia va atinge obiectivele pentru delocalizarea carbonului, definirea riscului uh, mai uh, flexibil cu criterii calitative și fără prag și apoi utilizarea rezervei de stabilitate sau măcar parțial pentru eliminarea treptată a sectoarelor uh, în ieșire. Probleme sociale utilizarea pentru familii și administrație, pentru cei care cumpără de la fonduri verzi. Comisia se ocupă mult și e foarte interesant. Să încercăm să sprijinim piața voluntară a creditelor de carbon, licitațiile de carbon utilizate de întreprinderile care participă la <clears throat> licitațiile verzi și mulțumim că ne-ați permis să exprim acum domnul Das, raportor de la Comitetul Regiunilor. Mulțumesc, bună ziua tuturor, bună ziua domnule comisar. Aș vrea mai întâi să vă mulțumesc pentru invitația la această audiere. M-a bucurat foarte mult să particip ca reprezentant al Comitetului Regiunilor, o posibilitate de a aprofunda un dosar foarte tehnic, dar care influențează viața de zi cu zi a întreprinderilor de pe teritoriul pe care îl reprezentăm. Sunt consilier uh, comunal uh, într-o localitate din uh, nordul Italiei, membru al Comitetului Regiunilor. E o instituție pe care o cunoaște și care reprezintă autoritățile locale și regionale. Putem interveni așadar în dezbaterea europeană pentru a apăra principiul subsidiarității. Comisia de Mediu de la Comitetul Regiunilor mi-a dat sarcina redactării unui aviz legat de directiva Comisiei Europene în legătură cu modificarea sistemului ETS. Pentru elaborarea acestui aviz, m-am întâlnit cu mulți uh, factori implicați, unii reprezentați aici în sală și de asemenea cu reprezentanții partidelor politice reprezentate la Comitetul Regiunilor. Unele dintre propunerile făcute vor fi, sper, de interes pentru dumneavoastră rolul pe care îl pot juca autoritățile locale și regionale pentru a contribui la obiectivele de reducere a gazelor cu efect de seră, pentru că pot fi în linia întâi pentru a lupta în uh, <clears throat> apararea elementelor de mediu de urgență și a combate schimbările climatice. Pentru reprezentanții autorităților locale și regionale, uneori e dificil să le explice cetățenilor importanța acestui mecanism, dar avizul pe care suntem pe care să-l elaborăm ne va permite să facem acest lucru. Se va vota în Comitetul Regiunilor săptămâna viitoare. În încheiere, vreau să vă spun că avizul pe care îl voi prezenta apără rezultatele COP21 și sublinează faptul că a fost uh, o ocazie de a rezolva pe plan global problema tarificării corecte a carbonului. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Începem acum turul de răspunsuri. Trebuie să le reamintesc vorbitorilor să fie cât mai succinți și după 12.40 vom continua doar în engleză, pentru că vor, pre, ca, vor pleca interpreții. Domnul Eckhart. Mulțumesc, domnule președinte. Două minute. E cam scurt uh, ca să răspund la 15 întrebări. Abordarea uh, pe nivelul domnului Lizer. Cred că e o decizie de politică a facturilor decizie. Nu industria oțelului trebuie să definească modul în care să se definească metoda pe straturi. Eu v-am spus și v-am explicat că dacă nici măcar cele mai eficiente unități siderurgice din Europa nu primesc alocările gratuite, atunci probabil că sunt probleme. Atunci închidem tot mai multe fabrici în caz că prețul la carbon uh, crește semnificativ. Nu spun că închidem fabrici dacă prețul ajunge la 5 euro. O curbă, da, ar putea fi o posibilitate de... Cred că e la latitudinea experților să discute. Cred că i-am răspuns și domnului Gerberandi. Întrebarea cu sectoarele industriale nu e ceva care se depinde de noi. Desigur că și alte sectoare trebuie incluse sectoare non-ETS ar trebui să facă mai mult sprijin asta, dar desigur că acum în cadrul ETS facem o diferențiere. Nu pot eu să mă pronunț unde e riscul de delocalizare al carbonului, în ce sectoare. Poziția noastră este de a încerca să există o apărare împotriva relocalizării pentru unitățile cele mai eficiente pentru majoritatea sectorilor care sunt acum pe listă. Asta ar însemna că trebuie să existe o realocare de la partea de licitație și asta ar însemna că imediat crește prețul carbonului, dacă ar fi un stimulant pentru a reduce mai rapid emisiile. De ce nu se are în vedere această opțiune? industria siderurgică nu e împotriva unui preț mare la carbon, dacă avem nivelul de protecție adecvat. În ce privește așa numiții early movers, noi suntem la limită și cred că știți asta. Avem un potențial, poate, de 4-5% de a ne mări eficiența până în 2030 cu tehnologiile actuale. Deci trebuie să lucrăm la tehnologii de vârf, dar trebuie să fie viabile din perspectiva economică. Prin urmare, acum, noul sistem de etaloane nu ne va ajuta prea mult în industria siderurgică. Apoi, da, principiul poluatorul plătește, da, sigur, sprijinim asta, dar avem nevoie de un teren de joc echitabil cu concurenții din afara Uniunii Europene. Dacă industria siderurgică din China nu trebuie să plătească aceste costuri, avem din nou o problemă. Cât de multă supralocare, a întrebat domnul Eichhout. Pot să vă spun că de la alocarea gratuită pe care am primit-o, în mod ironic, supra oferta a venit din cauza crizei economice și propunerea noastră în 2008 a fost de a face o legătură între alocarea gratuită de elemente de producție. Deci, în mod ironic, am primit alocarea gratuită, <clears throat> care durează câțiva ani acum, până la sfârșitul acestei perioade, dar, de asemenea, trebuie să se compare cu costurile indirecte pe care trebuie să le acopere industria noastră. Și poate că ar fi bine dacă Comisia ar clarifica și acest aspect, dacă l-ar examina, pentru Ecofis a spus că costurile noastre nete, directe și indirecte în emisie, încă din 2013. Deci 2013 avem cam 500 de milioane de euro de costuri nete din cauza sistemului. Cu toate acestea, nu acesta e principalul motiv pentru delocalizarea carbonului care există. Motivul principal nu e ETS. Principalul motiv îl reprezintă alte elemente excesul de capacitate pe plan global, practici uh, incorrecte, prețuri mari la energie, costuri mari în Uniunea Europeană. Și o parte a ETS aici este că retrage investiții încă de astăzi din industria europeană. Se mută pe alte continente, alte regiuni și avem exemple concrete și pentru industria oțelului, în care companiile noastre investesc în altă parte și nu mai investesc în Uniunea Europeană și, desigur, reducerea producției în cauza situației în care ne aflăm și prețurile la carbon scad, e ceva natural. E o situație perversă în care ne aflăm. Not sure whether I have answered all the questions. Um, if not, uh, there may be a second round. M maybe one word to uh, the commissioner has left. China is doing now a lot and is implementing an ETS. However, the, the current pilot project, the carbon price is 17 euro cents. And even if they go up with the carbon price to the level of the EU, the Chinese steel industry is subsidized five, five times. Și e vorba de o subvenție de 5 ori mai mare din aceste țări în ce privește prețurile respective. Și atunci cum se poate? O să absorbă toate acestea. Trebuie să găsim o soluție generală. Și din nou nu e vorba doar de ETS, avem nevoie de o abordare mai holistă și în special pentru sectorul nostru. Mulțumesc. Mr. Morris. Thank you very much. Uh, time is short, so excuse me uh, uh, for being selective in the in the, the questions I answer. Uh, there are a, a few questions about a uh, uh about the cross-sector correction factor and a tiered approach, uh, starting with Mr. Lisa. Uh, I, I guess the first thing I. Presupun că primul lucru pe care vreau să spun este că ar trebui să existe o colaborare a constatărilor recente publicate de icis că în propunerea comisiei ne ar fi o declanșare a factului de corecție, chiar dacă producția industrială ar crește într-o anumită măsură. și e ceva care sprijină ce a spus Filip mai devreme, că cu siguranță am uh, atenuat orice risc mult mai mult dacă factorul de corecție ar fi declanșat, dacă e abordarea pe niveluri, ceea ce deschide și alte posibilități interesante pentru noi. Dacă se adoptă abordarea pe niveluri, înseamnă că există opțiunea de a restrânge acest element și a proteja industriile cele mai expuse.